Dacă nu sunt obiecții, președintele spune considerăm că uh, ordinea de zi este adoptată. Deciziile coordonatorilor de la reuniunea din 28 iunie se află în uh, mapa reuniunii, în dosarul nostru și dacă nu există obiecții, atunci uh, considerăm că acest uh, proces uh, verbal, procesele verbale sunt adoptate. Uh, de asemenea, vi s-au transmis procesele verbale ale reuniunilor din 23-24 aprilie, 3 mai, 16-17 mai, 23 mai, 18 și 19 iunie. Dacă nu sunt obiecții la aceste procese verbale, uh, sunt uh, considerate adoptate. Pe ordinea de zi, care este extrem de încărcată astăzi, avem mai multe subiecte legate de politica imobiliară a Parlamentului. Aș dori să salut uh, vicepreședinții care se ocupă de politica imobiliară, să le mulțumesc pentru prezență, colegului uh, uh, colegii Rainer Viland și Sasoli și secretarul general al Parlamentului, domnului Klaus Vele, vă rog. Scopul ședinței de astăzi este să primim informații importante în ceea ce privește politica imobiliară a Parlamentului și consecințele asupra bugetului. Și Comisia de Bugete se bazează pe documentul de lucru anual cu privire la politica imobiliară 2018 pe care l-am primit uh vom avea probabil uh, informații cu privire la uh, viitorul clădirii PHS. Aș dori, deci, uh, imediat să dau cuvântul în nu mai mult de 8-10 minute invitațiilor noștri. În primul rând, domnului vicepreședinte Viland. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu nu cred că voi avea nevoie de opt minute. Uh, am discutat uh, la birou această mm, politică imobiliară la ultima ședință am mers un pas înainte în ce privește clădirea Uh, PHS, am uh, solicitat efectuarea unui uh, studiu de fezabilitate cu privire la asanarea clădirii respective, cu posibilitatea de îmbunătățire, mai ales pe partea de securitate, dar și Uh, o uh, reorientare, o restructurare a uh, destinației acestei clădiri. N-am luat nicio decizie pentru niciuna dintre aceste, aceste scenarii. Am optat pentru status quo și secretarul general la grupul de lucru clădiri a spus că ar fi bine că această clădire ar trebui să într-adevăr să fie asanată, dar uh, deocamdată putem spune că nu mai uh, e momentul să pierdem timpul, pentru că trebuie să recunoaștem că am uh, pierdut mult timp cu această clădire, deci am pierdut doi ani de zile cu discuțiile. Vom încerca, indiferent de cât de departe mergem cu renovarea și cu reorientarea, Uh, acestei clădiri, să uh, planificăm mai mult în ceea ce privește uh, tot ce um, înconjoară această clădire. Am discutat cu autoritățile municipale. Cred că Uh, dacă în uh, această zonă am reușit să construim un triunghi uh, al Bermudelor între Consiliu, Consiliu, Comisie și Parlament și Parcul Leopold ar trebui să reprezinte o, un amestec de urbanitate, de oferte turistice, dar să reprezinte și o ofertă acceptabilă pentru uh, școli și alte instituții care se află în această zonă și Uh, deci uh, încercăm să găsim așa un, uh, o ofertă pentru zilele de săptămână, pentru seara și pentru sfârșitul de săptămână, astfel încât această, deci atractivitatea acestei zone să fie sporită în ceea ce privește problema legată de uh, securitate cu, cu clădirea uh, PHS. Uh, eu uh, îi rog pe colegi să meargă să consulte uh, documentele care sunt la sala de mm, confidențială. Colegul Manca este inginer și știu că a citit documentele. Ar fi bine dacă grupurile ar trimite un reprezentant ca să, să, să meargă în această sală de lectură unde se află documentele confidențiale pentru a lua la cunoștință uh, Uh, situația. Uh, am uh, spus atunci când am vizitat în faza de construcție clădirea VIM, am vizitat-o după inaugurare și e o clădire minunată, mi se pare un proiect reușit Uh, se poate folosi și cantina din, acest, uh, din această clădire, ceea ce este foarte atractiv pentru uh, colaboratorii noștri. În orice caz, toți ne-au spus că sunt mulțumiți de această clădire. În ce privește clădirea Montoie, noile spații pentru seminarii, aici suntem în grafic. În ceea ce privește oficiile Parlamentului din birourile din statele membre, aici avem probleme cu finanțarea Um, din perspectiva Comisiei. Uh, știți că există grupul de lucru cu privire la Brexit și uh, la birou uh, se încearcă și însoțirea dezbaterilor cu privire la uh, consecințele asupra Uniunii Europene. Știți că clădirile de la Londra și de la Edinburgh sunt uh, închiriate Uh, în orice caz, ce vă pot spune este că suntem destul de departe de a lua o decizie în ce privește aceste clădiri. Însă, uh, am uh, discutat cu domnul comisar Oettinger și cu directorul general de la Direcția Comunicare, de la Comisie, și mie vă pot spune că nu-mi place faptul că nu uh, nu constatăm peste tot o atmosferă plăcută Uh, de dezbatere, uh, Parlamentul și Comisia uh, merg într-o capitală și Comisia spune că nu are sens să cumpărăm, mai bine să închiriem și la Berlin a fost așa, la Paris am pierdut milioane de euro doar prin faptul că nu ne-am putut pune de acord în ce privește destinația sau utilizarea comisiei. Uh, am constatat că mm, nu uh, există o atmosferă prielnică, uh, de asemenea, costurile de închiriere nu sunt corect împărțite și deci speră să obținem o nouă abordare și sper ca din 2019 să reușim acest lucru. Aș dori să spun, de exemplu, că instituțiile nu ar trebui să-și ia dobânzi una de la alta dar dacă o instituție spune că nu are sens să, să cumpărăm și după aceea Parlamentul hotărăște să uh, cumpere, ă, după aceea la câțiva ani mai târziu uh, achiziționarea s-a făcut și apoi Comisia devine chiriaș și uh, deci Comisia trebuie să plătească o chirie pentru că nu este proprietar și deci ar trebui să avem reguli mai, mai clare în mod uh, ca, ca la sport, așa, cu fair play. Deci, în încheiere vă pot, pot spune că am început uh, și o fază uh, pilot în ceea ce privește mobilarea acestor clădiri iar în ceea ce privește firmele care participă la licitație, ne-au făcut oferte Uh, și ni s-a spus că uh, uh, spațiile vor, vor fi așa împărțite. Deci, în primul rând, vom avea un birou, o sală lângă pentru evenimente și după aceea o a treia sală pentru, ca sală de așteptare sau de primire. În orice caz, vă pot spune că doamna Moran Chartier are un astfel de birou, la fel ca și doamna Hautala, colega Gebhardt, colegul Sassoli, chiar eu deci uh, vă invit să veniți să ne vizitați, uh, uh, ne dăm seama de cât putem câștiga prin eficientizarea spațiului. Vă pot spune că un deputat cu un astfel de birou are mai multă flexibilitate și în același timp avem și un raport costuri-beneficii mult mai interesant. Mulțumim, domnule președinte. Vom reveni cu siguranță asupra, aceste, asupra acestor relații nu tocmai bune între Comisie și Parlament. Domnul Sasoli acum. grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Viland a fost aproape exhaustiv în prezentarea sa. Eu o să fac doar câteva completări. E adevărat că structura instituțională evoluează, iar tratatul de la Lisabona a dat uh, mai multe competențe Parlamentului, cu consecințele evidente, deci uh, cu consecințe uh, trecute, dar și cu consecințe pentru viitorul activității Parlamentului. După tratatul de la Lisabona, competențele Parlamentului au evoluat treptat, Uh, sigur, am primit mai multe răspunderi, mai multe competențe, mai multe prerogative, cu implicații și în ceea ce privește uh, structura și cheltuielile. Și pornim de la principiul că la sfârșitul anului 2018 vom fi avut uh, aproximativ 800 de trialoguri care au fost desfășurate. Știți cât de puține săli are Parlamentul. Nu avem decât patru astfel de sări Um, adaptate pentru trialoguri, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să uh, încurajăm, deci să continuăm uh, schimbarea instituțională a Parlamentului, astfel încât să ne permite ca sălile să ne permită să ne îndeplinim activitatea în mod corespunzător. Este un exercițiu indispensabil dacă ne dorim ca instituția noastră, Parlamentul European, să poată să uh, Uh, joace uh, rolul care îi revine în baza tratatului de la Lisabona. Și insist asupra acestui aspect uh, pentru că mai multe intervenții în ceea ce privește restructurarea, modernizarea, au o legătură directă cu evoluția noastră instituțională. Avem politica imobiliară, iar această politică imobiliară trebuie să ne însoțească în deci să ne permită să ne desfășurăm competențele. Colegul Viland va explica ce s-a făcut până acum. Acum aș dori să revin asupra unor uh, elemente. Odată cu uh, deschiderea, cu inaugurarea clădirii Mertens, cu uh, clădirea de la uh, scoarul Meuse, avem uh, posibilitatea de a pune la dispoziția colegilor cele trei moduluri de care vorbea colegul Viland și care să repermită permită să uh, Uh, aibă o activitate eficace și, de asemenea, să uh, <coughs> sprijine și uh, cooperarea între colaboratorii noștri pentru că ei să-și poată face treaba cât mai bine. La fel și la Strasburg, clădirea Avel a fost lansată în 2017 și la Strasburg putem pune la dispoziția deputaților un loc de muncă mult mai uh, adaptat uh, condițiilor de lucru. Știu că la Strasburg uh, condițiile de lucru sunt la limită. Nu avem suficiente spații la dispoziție, nu putem vorbi despre respectarea vieții private. Dacă cineva trebuie să dea un telefon confidențial, trebuie să-i rogi pe ceilalți să părăsească sala, apoi biroul. Uh, nu se mai poate continua așa, deci uh, clădirea Avel uh, ne pune la dispoziție un al doilea modul și astfel ne va permite să lucrăm în mod adecvat. În ce privește clădirea PHS, antevorbitorul a menționat acest aspect. Am inaugurat și parlamentarile care sunt uh, încununate de uh, succes. Uh, parlamentarul de la Bruxelles este, după Marea Piață, după Grand Place, este site-ul turistic cel mai vizitat la Bruxelles și la Strasbourg la fel. Așteptările au fost depășite. Berlinul, de asemenea, înregistrează un succes însemnat și cred că am putea și la Ljubljana să inaugurăm un astfel de parlamentariu decizia care a fost adoptată și care Uh, vizează lansarea acestor uh, parlamentari peste tot, în toate capitalele europene, e uh, o reușită pentru că astfel apropiem Parlamentul de cetățeni, ne permite de asemenea să informăm în legătură cu procedurile în vigoare și să informăm în ce privește cultura, filozofia, valorile europene. Deci aceste parlamentari putem spune că pot, au și o activitate pedagogică. Și acum ajung la subiectul spinos, renovări. Uh, cred că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că uh, diversele clădiri ale Parlamentului sunt uh, modernizate pentru ca ele să respecte normele de securitate. După evenimentele din 2015-2016 am întâmpinat foarte multe piedici. A trebuit să lansăm o activitate de restructurare și astfel putem constata că avem de-a face cu o îmbunătățire care a intervenit în uh, ceea ce privește analiza riscurilor. Am prevăzut, uh, după toate aceste lucrări uh, urgente, să lansăm un plan de intervenție care să se eșaloneze pe o durată mai lungă și care să ducă la securizarea anumitor clădiri. Bineînțeles că avem uh, sediul Parlamentului, dar nu e suficient. Avem uh, foarte multe clădiri care trebuie să fie uh, uh, securizate. Și în fine, domnule președinte, clădirile care aparțin entităților publice sunt clădiri care se bucură de o vizibilitate sporită uh, Uh, în ochii opiniei publice și deci este datoria noastră să respectăm uh, regulile pe care le lansăm pentru ceilalți. E adevărat că câteodată avem tendința de a adopta foarte multe reguli, uh, texte legislative, pe care noi nu le respectăm în primul rând și mă gândesc mai ales la această directivă 2012-27, o directivă care vizează eficacitatea energetică. cerem celorlalți să respecte această directivă, acum este rândul nostru să dăm exemplul. Directiva la care mă refeream uh, stipulează faptul că 3% din suprafața utilă a clădirilor încălzite sau uh, care beneficiază de aer condiționat să facă obiectul unei restructurări astfel încât uh, cerințele minime în ceea ce privește prestațiile energetice, energetice să fie respectate. Deci dacă facem uh, un calcul, 3% din suprafața utilă reprezintă o suprafață medie de 306.000 de metri 36.000 de metri pătrați, uh, care anual ar trebui să fie uh, modernizați în lumina noilor cerințe. Știți că Parlamentul are și un parc imobiliar, ceea ce înseamnă 33 anni circa. Deci odată la 33 de ani, 33 de ani trebuie să existe o împrospătare a parcului locativ odată la 33 de ani, având în vedere directiva europeană pe care cu multă greutate am reușit până la urmă să o adoptăm și care vizează clădirile publice, avem datoria chiar și morală să fim noi primii care dăm un exemplu pozitiv. Mulțumesc! Merci, monsieur le président Sassoli. Mulțumim, domnule președinte Sassoli. Sigur că atunci când avem reguli trebuie să fim primii care le respectă. Domnule director general. Ah, ich glaube, dass wir sagen können, dass wir durch die Entscheidung Mulțumesc. Cred că uh, prin deciziile de la birou din lunile, uh, ultimile luni am uh, reușit într-adevăr să facem un progres considerabil în ce privește politica clădirilor. Avem strategia pe termen mediu, respectiv la Strasburg, nu avem nevoi suplimentare pentru achiziționarea sau închirierea de clădiri. La Luxemburg, pe lângă proiectul, proiectul care tocmai a fost finalizat, nu vom uh, avea nevoi suplimentare de spații și de asemenea și la Bruxelles uh, nu uh, mai avem nevoie să închiriem sau că cumpărăm ca în trecut clădiri în centrul orașului, ci că avem între timp alte priorități. Deci această strategie pentru clădiri, pentru sedii, e o diferență față de politica din trecut, putem spune. Pentru Bruxelles avem clădirea TREV 2, Uh, care este, uh, urmează să fie uh, legată de celelalte clădiri. Apoi avem trei priorități suplimentare. În primul rând avem uh, nevoie de spații suplimentare pentru trialoguri, pentru că trialogurile uh, nu au fost incluse în uh, planificarea clădirilor, pentru că pe vremuri nu erau trialoguri, deci biroul trebuie să hotărască unde reușim să construim sau să avem spații suplimentare pentru trialoguri. Apoi, Experience Europa, parlamentariul a fost un succes și am luat hotărârea ca în toate statele statele membre să avem uh, astfel de parlamentari în toate uh, capitalele, uh, dacă, bineînțeles, statele membre confirmă că au posibilități. Până acum am primit semnale pozitive și apoi avem un spațiu locativ care are nevoie de renovare constantă și biroul a stabilit un calendar până în anul 2050 când și uh, ce clădire ar trebui să fie renovată pentru ca uh, astfel uh, decizii să fie puțin depolitizate. Ce înseamnă asta? Exact cum spunea domnul vicepreședinte Sassoli, 3% din spațiu trebuie să fie renovat anual. E clar că avem o claritate și avem și o schimbare, o schimbare față de politica din trecut. În al doilea rând, biroul, după mulți ani, cred că Primul lucru, grup de lucru a avut loc în 2010, prima dezbatere. Uh, am luat o decizie uh, uh, am optat, am limitat opțiunea 4 la 5. Deci, în primul rând, o opțiune ar fi renovarea și din punct de vedere energetic și din punct de vedere al protecției mediului. Cealaltă opțiune ar fi o nouă construire, dar Sigur că trebuie să organizăm un concurs de arhitecți uh, și doar pe baza acestui concurs să vedem uh, care ar fi uh, avantajele și dezavantajele unei opțiuni sau ale alteia. E clar că un concurs de arhitecție ar dura cel puțin încă uh, un an, deci uh, am putea avea o propunere clară uh, în 2019, la finele anului și abia la, în ianuarie 2022 am putea să începem cu șantierul. Dar în orice caz ne-am limitat de la patru la două opțiuni. Clădirea Matens, Uh, aveți posibilitatea să o vizitați. Uh, e într-adevăr un salt calitativ uh, în față față de clădirile pe care le-am construit până acum. În primul rând pentru că ne-am constatat constant cu utilizatorii în ce privește nevoile lor, nu s-a, clădit, nu s-a construit clădirea după care să apară surprizele neplăcute, din contră Uh, am avut uh, o dezbatere aprinsă uh, în legătură cu noul mediu de muncă, New World of Work, cum ar trebui să arate spațiile viitorului și ne dăm seama că ele favorizează, trebuie să favorizeze dialogul, comunicarea, socializarea și deci asta ne-a ajutat pe noi uh, Uh, nu avem mai puțin loc pentru colaboratori, ci spațiul este altfel organizat. În orice caz, decourile au fost uh, foarte pozitive și uh, această clădire ar urmea să fie și un model pentru clădirea Adenauer de la Luxemburg și clădirea Montoie 63 pentru DG Personal. Și aici sperăm să facem un salt, salt calitativ, să avem o altă organizare a birourilor care Uh, în care deci 50% uh, din uh, colaboratorii noștri, noștri să poată să lucreze astfel. Sigur că uh, va trebui uh, să luăm uh, o decizie în legislatura viitoare, dar în orice caz am hotărât că fiecare deputat trebuie să aibă un birou separat și să aibă și un birou suplimentar pentru asistenți. Uh, în orice caz, este foarte important ca uh, să avem și spații pentru administrație, pentru că nu se poate ca un deputat să nu aibă birou personal. Iar uh, la birou vom avea uh, un birou pentru fiecare deputat, deci va avea la dispoziție două birouri, unul pentru el, unul pentru colaboratori. Dacă Uh, are mai puțini uh, colaboratori, uh, poate să renunțe la al doilea birou, dar în orice caz cred că aceste șase luni au fost foarte rodnice pentru că astfel am obținut mai multă calitate în politica imobiliară. Merci. Mulțumesc, domnule secretar general. O să rog acum pe domnul raportor, domnul Olmer, de să ne spună ce crede despre politica imobiliară. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule vicepreședinte, domnule secretar general, dragi colegi, mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii. Nu o să vă ascund că în ultimele luni am avut câteva probleme cu politica de informare. Trebuie să spun de la început asta și cred că vorbesc în numele tuturor colegilor în legătură cu documentele pe care trebuie să le citim și care conțin foarte multe cifre, dar o, o comisie buget care nu are acces la cifre nu poate să lucreze. Trebuie ca situația să se îmbunătățească în ceea ce privește accesul la documente. Apoi, cu batimentul CAD. Cred că trebuie să știm exact cât a costat, cea, cât am dat pe ce am dat. Uh, de exemplu, în materie de securitate, ce am obținut de fapt? Aș vrea să avem o actualizare a situației. Domnul Viland uh, uh, chiar trebuie felicitat în ceea ce privește birourile deputaților am văzut aceste birouri și în raport cu ce aveam înainte, cred că este un salt cantitativ, calitativ deosebit. Cât privește cultura comunicării în clădirile Parlamentului European, E un lucru care vizează în primul rând, uh, sigur, funcționarii, dar uh, mai ales deputații. Birourile de la etajul 3, de la etajul 4 sunt, într-un fel, niște cuști de sticlă în care uh, trebuie să organizăm întâlniri, conferințe, asta puteți să facem între noi, dar uh, uneori e nevoie să invităm mai mulți colegi, uh, de exemplu opt colegi, uh, experți din afară, unde să putem discuta într-un cadru liniștit și asta nu e posibil mereu în birourile noastre. Eu cred că Efectiv, este un salt uh, calitativ, pentru că nu ne mai putem întâlni în birouri care datează din anii 70. Mai e și vorba de o schimbare stilistică, estetică. Nu mai putem uh, sta în niște cotii de conserve, trebuie să avem niște uh, medii moderne, iar această, aceste renovări, aceste noi birouri, cu tot ce implică ele la nivel de costuri, vor reprezenta o posibilitate, o posibilitate de uh, îmbunătățire a comunicării, de accelerare a comunicării fără complicații. Cât privește politica de renovări sistematice, mi se pare o chestiune esențială Știm că sistemele de climatizare nu funcționează, mai sunt probleme de întreținere. La vremea construcției acestor clădiri, sistemele de climatizare nu erau atât de performante. La etajul 5, de exemplu, avem diverse aparate de încălzire sau uh, răcire care se supraîncălzesc și trebuie uh, stinsă din două în două zile. Deci e nevoie de un, uh, o concepție globală pentru um, Avem, de asemenea, în anumite birouri obiecte de plastic învechite care pot prezenta și Uh, probleme de sănătate pentru cei care continuă să folosească aceste birouri. Pentru clădirile de la Strasburg și de la Bruxelles a avea un birou pentru deputat și un birou pentru asistenți este o decizie corectă. Decizia a fost luată în legislatura trecută. Birourile trebuie acum echipate în mod corespunzător și toți cei care se pronunță pentru un sediu unic al Parlamentului uh, trebuie să se uh, adapteze. Consiliul încă nu s-a pronunțat. Apoi, sediul uh, din clădirea SPAC înainte să știm ce avem de făcut, trebuie să obținem mai multe informații. Nu putem să ne mulțumim cu ceea ce scrie în presă. Există inițiativa cetățenească care reprezintă punctul de vedere al unor persoane, dar în legătură cu clădirea PHS trebuie să vă spun sincer că sunt foarte surprins că această clădire a primit la vremea respectivă autorizația de construcție. Acum clădirea este ceea ce este și sper că vom avea un concurs um, care să ne permită să um, vedem ce avem de făcut, ce putem face mai bine cu clădirea Polonris Pac. La uh, Montoaie 63 acum. nu avem nicio informație financiară în legătură cu înlocuirea acestei clădiri cu clădirea Belmont. V-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea să ne transmiteți niște cifre, pentru că documentul de lucru nu este complet. Apoi mai sunt uh, opțiunile de a cumpăra cumpă, clădirea Montoaie 75 și și TREV 1. Se vorbea aici despre biroul de informații uh, și despre Paris. Cred că nu pot decât să fiu de acord. Am avut și eu discuții cu comisarul responsabil cu bugetul și am uh, aflat doar uh, ceea ce înseamnă o repartiție generală, metri pătrați, dar totul după un uh, principiu de 50%, 50%. Nu cred că uh, este cazul acum să ducem o, o bătălie. Nu vreau să ne trezim că avem clădiri amplasate pe străduțe dosnice unde accesul este dificil și unde cetățenii să fie descurajați să intre. Există clădiri care sunt în cartiere centrale, însă pe străzi unde nu au vizibilitate, unde accesul este dificil și pentru un birou de informații trebuie să avem vizibilitate, interes și ca cetățenii să își dorească să viziteze aceste sedii. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri atunci când alegem un uh, sediu la Paris. Nu e vorba de considerații turistice, ci de un sediu care să facă atractiv uh, accesul pentru cetățeni. Mulțumesc! Da, acum o să dăm cuvântul uh, raportorilor din umbră care sunt prezenți. Mulțumim, domnule raportor! Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze de întârziere. Am avut probleme în trafic și n-am putut să ascult toate intervențiile. În primul rând, mă bucur că avem această întâlnire. Este important să punem acum accentul pe politica imobiliară și pe mizele acestei politici. Am uh, avut ocazia să vizitez destul de târziu noul uh, sediu Martens și cred că uh, este o clădire frumoasă, concepută frumos, concepută bine și care va fi o reușită. Nu sunt multe alte clădiri la același nivel uh, pentru parlamentari. Și aș vrea să vă invit să vizitați birourile mele de aici și de la Strasburg ca să uh, Uh, putem să măsurăm uh, aceste birouri și să vedem care sunt diferențele de la un membru la altul. Acum, în legătură cu respectarea regulilor de uh, eficiență energetică, aș avea o întrebare. Cred că am înțeles din ceea ce s-a spus, dar nu mai știu cine a spus domnul Viland sau altcineva, că biroul uh, pare să angaja uh, la construcția unui parlamentarium în toate statele membre. În fiecare din statele membre, dacă am înțeles eu bine. Și întrebarea mea este... Bun, vom avea în fiecare stat membru un birou, uh, nu știu cum să-i spun, o reprezent, reprezentanță și un parlamentarium. Um, ne-am gândit oare la o modalitate de a armoniza acest lucruri ca să nu avem două tipuri de investiții complet diferite în fiecare stat membru? Ar trebui să ne gândim strategic la aceste lucruri. Și pentru că Ați fost foarte conciși și n-am apucat să fiu aici. Cred că, în calitate de belgian, de, dosarul cel mai uh, delicat pentru mine, pentru că Belgia este, se spune, o țară în care nu se construiesc decât uh, clădiri uh, urâte, monstruoase. Și dacă avem o clădire frumoasă, o să mergem în fiecare săptămână și o să o vizităm. Mă rog, după părerea mea nu e cazul, dar problema e serioasă cu Polaris Pack pentru că în opinia publică și la mine în țară, dar și în general, cred că dacă vreodată o să luăm hotărârea de a construi o nouă clădire, e o decizie care trebuie să ținem seama de toate consecințele și în plan politic și financiar și să nu uităm că cetățenii uh, ne privesc și interesează ce se întâmplă uh, și se uh, raportează la felul în care noi lucrăm, condițiile în care lucrăm și dacă vrem să înlocuim această clădire, trebuie ca uh, argumentația noastră, argumentele pentru înlocuirea acestei clădiri trebuie să fie uh, beton. După câte înțeleg, nu avem decât două soluții. O renovare din temelii sau o reconstrucție prin uh, concurs uh, de arhitectură. Dacă lansăm acest concurs înainte de 2019, ar trebui să avem argumente foarte solide pentru, acest, uh, pentru această alegere, pentru că foarte mulți cetățeni se interesează pe față în legătură cu posibilitatea de a construi în continuare Europa dar sunt și oameni pe care nu îi interesează decât uh, somptuozitatea anumitor clădiri și nivelul salarizării parlamentarilor. Deci, sincer, e vorba de uh, o hotărâre care poate avea uh, hotărâri destabilizatoare, consecințe grave asupra uh, viitorului construcției Europei. Dacă facem un concurs de arhitectură, trebuie să dăm fiecărui parlamentar și Comisiei Buget în primul rând argumente solide pentru a apăra această opțiune. Mulțumesc! Domnul Zabal, care înlocuiește aici un... Doamna Zabal, care înlocuiește un, par, un uh, parlamentar din umbră. General, por venir. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnului secretar general și celorlalți reprezentanți de la vârf care vin aici, ne dau informații. Într-adevăr, cu toții suntem conștienți de faptul că gestiunea politicii imobiliare este una complicată acum 15-20 de ani, nu puteam să ne închipuim uh, situația actuală, nu puteam prevedea. Acum avem uh, prevederi pe mai încolo, pe termen mai lung și nu va fi simplu nici așa. Hotărârile pe care trebuie să le luăm din acest moment încolo trebuie să se bazeze pe trei concepte clare. Nevoi, costuri și utilitate. Iată de ce după părerea mea, există o diferență între propunerile legate de birourile din Strasburg și respectiv cele din Bruxelles, pentru că e clar care sunt nevoile, avem nevoie de mai mult spațiu pentru a lucra mai bine noi și echipele noastre. Și cred că utilitatea la Bruxelles este mai mare decât cea de la Strasburg. Și din experiența mea, aș spune că, și știu că Petrecem poate o oră pe zi la biroul nostru pentru că ne ducem peste tot la diverse ședințe toată ziua. Și avem nevoie la Strasburg de săli suficient de mari ca să putem să întâlnim cu toți cei care, pe care îi întâlnim. Sau, în fine, pot să fie și săli mai mici în funcție de nevoi decât să dublăm spațiul de birouri uh, la Strasburg, mai bine să avem săli de ședință mai flexibile, modulabile, cu un sistem bun, uh, poate chiar online, de rezervare a sălilor. Și, deci, în orice caz, nevoile sunt diferite la Strasburg, respectiv la Bruxelles. Și încă ceva, asta ne-ar permite, de asemenea, să uh, nu ne trezim în situația în care se găsește această faimoasă clădire CAD pe care o tot discutăm de două mandate, nu știm câți bani s-au băgat în ea, ce se va întâmpla, cât de mari întârzierile, sunt întârzierile la șantier și așa mai departe. Este o poveste fără sfârșit. Cât ce privește clădirea Paul Henri Spac, am tot auzit diverse argumente, argumente diferite de cele ale domnului Depre. Mi s-a părut că există totuși două opțiuni. Da, un concurs, în primul rând, uh, Uh, care vrea să determine posibilitățile reale. Acest concurs uh, a fost deja lansat cât privește opțiunile exprimate aici, renovarea este mult mai scumpă decât uh, construcția din rădăcini, din temelii. Există diferențe de costuri reale. Nu sunt expertă în domeniu, dar cred că a renova o clădire reprezintă niște costuri mari. Dar să fie costuri la fel de mari ca cele ale unei construcții cu totul și cu totul noi, mi se pare chiar exagerat. Nu știu dacă puteți să mă lămuriți, mi-ar trebui poate mai multe date. Și în ce privește cele spuse de domnul Depre, zic și eu că hotărârea legată de PHS, de această clădire, este una de natură tehnică, dar mai cu seamă una politică. Ambele eh, delicate. E nevoie de informații, așa cum se cuvine, pentru a lua hotărârile în cunoștință de cauză. În ce privește acea cifră de 3% nevoia de renovare a parcului eh, imobiliar, mi-ar place să știu mai multe eh, și mai multe detalii și date financiare. Uh, ca să putem și noi să înțelegem aici despre ce costuri vorbim, costuri de la buget. În general, mi se pare că acest gen de discuție trebuie să aibă loc în mod cât se poate de regulat, pentru că noi aici, exact la comisia noastră, suntem cei care trebuie să analizăm, să evaluăm bugetul uh, Parlamentului. Sunt lucruri pe care le-am dezbătut în trecut uh, luăm și hotărâri uh, și nu suntem doar un simplu organ uh, consultativ. Nu, iată de ce. Trebuie ca schimbul de opinii să aibă loc în mod mai regulat, mai constant, pentru ca lumea să se poată exprima, eventual anumite hotărâri care au fost luate să, luate să fie eventual modificate. Mulțumesc. Urmează domnul Tarand. Mulțumesc, domnule președinte. No, ultimul, penultimul uh, vorbitor, precizează domnul președinte, vă rog frumos. Da. Din această discuție de dimineață am înțeles un lucru și anume că de dimineață, dacă cumva dați un interviu la Der Spiegel, așa cum a fost de dimineață, poate ar fi bine să ne spuneți și nouă să ne dați niște cifre. Despre ce este vorba? M-aș exprima în legătură cu această faimoasă demolare preconizată a clădirii Paul Henry Spac. S-a spus în presă că durata de viață medie a unei clădiri este de 25 de ani. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Cum se poate să construim uh, și să dăm un ciclu de viață atât de scurt? Chiar și un uh, cărucior cu rotile durează mai mult în lumea asta. Nu se poate. E greu de conceput și de explicat o asemenea situație. Iată de ce eu aș fi pentru amânarea acestui demers uh, până după 2019, în mai, când uh, nu o să mai fiu în acest Parlament și nu o să trească să mai explic nimănui această politică imobiliară sau de construcții. Iată, a venit și momentul să fiu în dezacord cu domnul uh, Depre, care a spus că parlamentarii nu se bucură de un uh, tratament bun în ce privește condițiile de lucru. Nu sunt de acord Majoritatea dintre colegii noștri vin din uh, Europa de Est și aici se bucură, în contextul în care suntem, de o situație foarte bună. În orice caz, mult mai bună decât ce cunoșteau ei. Și dincolo de numărul de asistenți și de metri pătrați necesari de care s-a vorbit, ar trebui totuși să recunoaștem că europarlamentarii și echipele lor nu stau ei cel mai prost astăzi în Europa. Și să fim atenți la acest aspect. Vă mulțumesc. Domnul Gaier. Mulțumesc. În ceea ce privește politica imobiliară, aș dori să fac câteva observații. Uh, mulțumesc uh, biroului când optează pentru Uh, modernizarea uh, clădirilor noastre. Mă bucur de acest lucru uh, și s-au făcut foarte multe în acest sens. Când am sosit în 2009 la Parlamentul European, am fost totuși puțin surprins că există există o celulă, eu în biroul meu, o cabină am folosit-o o singură dată în timpul mandatului pentru că nu, a, uh, nu funcționa deci această cabină de duș. Mă tem că nu foarte mulți eurodeputați o folosesc uh, uh, pentru că doar dacă, dacă vrei să faci duș după ora de sport, poți să faci jos la sala de sport, deci nu trebuie neapărat să mergi la birou. Uh, trebuie uh, să existe totuși o posibilitate uh, să ai o, o, o canapea, de exemplu, sau un fotoliu Sigur, nu neapărat ca să dormi noaptea, dar în orice caz e foarte important să avem și un astfel de, o astfel de dotare în birou. Iar în ceea ce privește PHS-ul, eu nu împărtășesc părerea colegului Viland. Nu pot să-mi explic că după 30 de ani uh, o astfel de uh, clădire nu are nevoie de uh, renovare. Din punct de vedere energetic mai ales, cred că normele sunt depășite. Însă, e foarte greu de explicat sau de justificat de ce o astfel de clădire ar trebui să fie dărâmată. Uh, eu nu prea sunt uh, specialist uh, în domeniul arhitecturii, dar mă pricep așa puțin la comunicare. Imaginile din ziare, imaginați-vă clădirea Parlamentului care urmează să fie dărâmată, vă dați seama cam ce ar fi în presă mai ales uh, în ceea ce privește toată agenda noastră legată de integrarea Europei. Deci totul trebuie să fie totuși uh, eficient din punct de vedere al costului, dar trebuie să ne gândim și la pagubele de uh, reputație dacă am dărâma această clădire, clădirea PHS. În orice caz, pentru mine riscul este real și foarte mare. Bien, avant de donner la parole... Înainte de a da cuvântul celor trei invitați ai noștri, Vreau să insist asupra unui aspect menționat de doamna Holmeier, și anume informarea bugetară sau informațiile bugetare. M-am întâlnit cu uh, directora generală de la INLO săptămâna trecută pentru că în numele confidențialității și al securității am trăit într-un moment în care informațiile nu ne-au parvenit. Nu se mai poate așa ceva. Suntem com Comisia Buget. Avem nevoie de informații financiare în timp real și sper că ne vom întoarce la o situație în care acest principiu să fie iarăși respectat. S-a vorbit despre clădirea Paul Arispac, bineînțeles, dacă ea ar trebui sau nu să fie demolată. Ar trebui să ne găsim o altă sală de plenară, un alt hemiciclu și cred că în această perioadă de demolare, probabil că Strasburg, ar, orașul Strasburg ar fi o soluție și dacă în timpul uh, acestei perioade de construcții ne-am mutat între ghilimele la Strasburg, va trebui să spună că e doar o situație temporară. Și, domnule eh, secretar general, ar fi bine să înțelegem și uh, care ar fi argumentele deci, în acest sens. Ähm, äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș face o completare, astfel încât nimeni să nu fie uimit. Domnul Vele a spus că nu mai există nevoi de acoperit la Strasburg când vine vorba de securitate. Așadar. Bun, în Strasburg mai funcționează în continuare o serie de dispoziții temporare, adică situația nu este cu adevărat uh, rezolvată. Domnule Depre, ați venit după ce eu am uh, vorbit și să știți că am vorbit despre uh, niște argumente cu care cred că puteți să fiți de acord, deci să nu credeți că ați pierdut ceva din acest argumentar. Vreau să spun două lucruri. acum doi ani sau doi ani și jumătate, am început să ne gândim uh, ce să facem cu parcul imobiliar uh, al Parlamentului după 25 de ani. Ideea a fost că nu o să începem să reparăm sau să renovăm pentru că aceste costuri uh, cresc foarte repede. E, cred că cam toată lumea este de acord cu asta. Astăzi încercăm să vedem ce posibilități avem și încercăm să ajungem la o soluție optim, optimă. Apoi, clădirea Martens. Acest nou univers sau uh, nou stil de muncă într-un nou spațiu, uh, s-a tot vorbit despre aceste concepte. Avem acum uh, un model în acest sens, clădirea este frumoasă, place, însă colaboratorii noștri au trebuit să fie într-adevăr înghiontiți și presați pentru a accepta accepta aceste noi uh, condiții. A fost prezentat asta ca o conspirație mondială împotriva lucrătorilor și uh, colegilor noștri. În sfârșit, cred că am făcut bine că nu am uh, oprit acest proiect. Doamna Gardezaval a vorbit și despre situația clădirii CAD. Eu fac parte din biroul Parlamentului din 2009 și am citit mai multe rapoarte. Cam știu cum s-au petrecut lucrurile. Aveam la vremea aceea un vicepreședinte din Partidul Verzilor, foarte ambițios, care făcea niște propuneri care să pună în evidență uh, tehnici uh, ecologice de vârf, însă momentul în care se luau efectiv hotărârile, aceste tehnici de vârf nu mai erau deloc așa de grozave. Practic, uh, rând pe rând, toate proiectele de acest tip au fost respinse. Am avut o serie întreagă de scenarii care s-au discutat. Ni s-au prezentat la vremea aceea și costurile, în mod cât se poate de detaliat, dar pentru a avea acest gen de scenarii, ă, ne-am dat seama că sunt prea multe acestea. E mult prea costisitor să le ducem în paralel. Am zis să ajungem la două soluții concentrate. Domnule Gaier, domnule Tarant, eu înțeleg ce temere aveți, dar vreau să vă spun că nu ar fi bine dacă noi dăm publicității uh, mai multe elemente. Am vorbit despre sala de lectură um, care să permită această sală un acces la documente pentru toată lumea. Doamna Gardia Zabal diferența între renovare și construcția nouă. Lucrurile sunt uh, foarte clar exprimate în cifre. Renovarea este foarte costisitoare, mai ales când vine vorba de actualizarea în materie de siguranță și securitate. Renovarea, așadar, este o soluție scumpă și nu neapărat ne garantează o securitate optimă. Sunt lucruri care sunt foarte uh, clar uh, evidențiate în documentele pe care le puteți citi în sala aceea de lectură. De ce? Pentru că noi suntem aici un parlament, nu transmitem și trimitem pe internet tot felul de date și de documente. Uh, nu știu cui. De aceea am hotărât să avem această soluție cu sala de citire sau de lectură. Cât privește acea inițiativă cetățenească, am citit și despre asta în presă, un articol bine scris de altfel dar care e totuși un pic cam uh, perfid, aș spune, dacă îmi permiteți folosirea acestui termen, pentru că se amestecă borcanele. Amestecăm ce se întâmplă în uh, acea casă a artiștilor de pe strada Virts cu hotărârile luate în legătură cu clădirea PHS de la Bruxelles. Deci mie mi se pare că se creează o soluție, se creează o imagine deformată E vorba de o dovadă de perfidie. În sfârșit, avem, de pildă, 15 săli care nu sunt folosite astăzi. Mă refer la cele faimoase birouri cu pereți din sticlă, pe care nu le folosește nimeni astăzi cred că sistemul nostru de rezervare a sălilor uh, poate fi îmbunătățit pentru grupuri, pentru diverse întâlniri. Dacă fiecare își uh, apără propriul colțișor și nu vrea să cedeze nimic altuia, nu vom face nimic. Trebuie să fim mai flexibili în folosirea localurilor, sălilor noastre, în mod uh, mai echitabil. Asta ar fi soluția cea mai bună. Domnul Sasoli, pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc pentru toate aceste comentarii care au fost exprimate, care mă vizează și pe mine, și pe colegul Vilan, și pe secretarul general. Din aceste perspective, uh, ni se reamintește că trebuie să intrăm în dialog și este adevărat. Uh, dăm dovadă disponibilitate, zic eu, în dialogul pe care îl purtăm cu comisia dumneavoastră și nu cred că puteți să spuneți că nu am făcut așa ceva, că nu am comunicat între noi. Cât privește argumentele aduse aici, dacă astăzi construim o clădire, este clar că această construcție nu se face așa cum se făcea acum 30 sau 40 de ani. Clădirea Martes este un exemplu în acest sens. Dar nu e vorba de numai cum este organizată această clădire. Dacă sunteți curioși, uh, mergeți și vizitați, dar dincolo de asta, de ceea ce e vizibil, uh, să vă gândiți cumva la modul în care s-a conceput, de pildă, sistemul de climatizare și de încălzire cu apă caldă. Sunt niște sisteme foarte moderne și care răspund unei logici de economie de energie cât se poate de novatoare. Deci este clar că cum construim astăzi uh, nu are de mic de a face cu ce se făcea acum 30 sau 40 de ani. Clădirea PHS, Henri Spac, pe care ați menționat-o mulți dintre dumneavoastră. Aici te spune că această clădire are o serie de probleme și nu minore. Vreau să fac o listă problemele de electricitate, aprovizionarea cu apă, caracterul obsolet sau demodat și vechi al unor structuri, împărțirea spațiilor de lucru care nu este funcțională, așa cum am spus la început, de exemplu, sălile de triloc și mai departe, nu sunt posibile astăzi. O împărțire a spațiului care nu ne permite uh, să uh, profităm de tot ce avem nevoie. Au avut, uh, a izbucnit și acel caz uh, cu legionela. Astfel punem accentul pe o problemă care vizează toată rețeaua de apă. Pierderi în rețeaua de apă, instabilitatea tavanului din sala plenară. Știm foarte bine că s-au făcut mai multe intervenții la acest tavan și apoi problema sălilor care nu sunt suficient de mici și de câte ori uh, închiriem, nu închiriem, ci rezervăm o sală, suntem obligați să luăm o sală foarte mare în care ar o capacitate de 30 sau 40 de persoane. Apoi, echipamentul de interpretare pentru aceste săli și asta pune probleme. Apoi, problema spațiilor comune. Această clădire PHS are foarte multe hibe. La început uh, s-au făcut patru ipoteze. În primul rând să nu se facă nimic, apoi o renovare sau restructurare, apoi o reconstrucție a clădirii și, în sfârșit, opțiunea de a face doar o uh, restructurare sau renovare parțială. Am zis să uh, luăm taurul de coarne și să reducem opțiunile sau numărul de scenarii și să încercăm să aprofundăm ce ne rămâne. Și eu, personal, cred, ca și dumneavoastră, că va trebui să facem totul pentru a reține această opțiune cu renovarea măcar din motive de imagine a Parlamentului, pentru că, așa cum ați spus pe bună dreptate, problema comunicării uh, pe marginea acestei intervenții este una care trebuie uh, înțeleasă în ochii opiniei publică, dar pentru ca să putem să luăm o hotărâre încunoștită de cauză și înțeleaptă, trebuie să facem niște evaluări. Iată de ce am zis să ajungem doar la două uh, posibilități, deci două alternative și să intrăm în detalii. Este foarte clar că uh, hotărârea nu se va lua în acest uh, mandat, ci la un moment dat, în viitor, după ce se fac studiile de evaluare de care v-am vorbit, pentru că este clar că nu se poate să nu uh, mergem pe o opțiune sau alta, în lipsa unor criterii intelectuale, tehnice, economice aprofundate, înțelese, împărtășite. Iată de ce am zis să mergem pe această, această cale și să creăm condițiile unei dezbateri publice, uh, bazându-ne pe criterii cât se poate de obiective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Vele, foarte pe scurt, pentru că suntem cam întârziere pentru că <laughs> dezbaterea a fost cât se poate de interesantă. Dacă prezident... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc doar să răspund la întrebări, nu o să, mă, să fac comentarii, pentru că deja uh, am intervenit. La prima întrebare a doamnei uh, Holmeier, 1,464 de milioane de euro pe an costurile pentru clădirea Belmont Uh, e uh, ceea ce trebuie să plătim până acum, uh, a trebuit până acum pentru această clădire, deci în orice caz sunt, e, e un cost bun. Domnul Depre, Uh, a spus că clădirea uh, VIM este uh, mai bună decât, sau birourile sunt mai bune decât cele ale deputaților. Să nu uităm că totuși birourile deputaților au fost construite în unii ultimii 30-40 de ani. Însă e foarte important să ne dăm seama că este o clădire care ne permite să comunicăm, pentru că a fost un efort clar de a-i pune pe colaboratori în contact unii cu alții. A fost o problemă până acum care a fost rezolvată și în orice caz trebuie să vedem cum putem pe termen mediu să avem astfel de spații și pentru deputați. Domnul Viland uh, uh, dispune deja de un uh, spațiu de comunicare, să vedem cum putem merge în această direcție pentru toată lumea. Domnul Deprea a pus o întrebare legată de Experience Europe. Biroul a hotărât să eșaloneze pe 10 ani Uh, construirea unor astfel de uh, clădiri. Câteodată este vorba de uh, birouri foarte mici în Slovenia, biroul de la Ljubljana este foarte mic, dar am putea avea și birouri mai mari. Sigur, totul depinde de dimensiunile țării respective, a capitalei și așa mai departe, totul ține de, de, de statul membru respectiv. Doamna Gartia Zabal a pus o întrebare legată de uh, Uh, costurile pentru PHS. Tocmai asta vrem să facem prin concursul de arhitecți, uh, deci să avem uh, costuri fiabile, deci sperăm să obținem costuri precise pentru ambele opțiuni și să, sperăm și să obținem și ce primim în schimbul acestor bani și doar pe ba, această bază biroul poate să ia o decizie în cunoștință de cauză și doar astfel putem să ne prezentăm în fața Comisiei de Bugete. Domnul Tarand a vorbit despre clădirea PHS. Uh, după cum știți, uh, am achiziționat această clădire, nu am construit-o noi. Domnul Gaier a mai sprijinit uh, și ideea că avem nevoie de mobiliar pentru, deci mobilă pentru eurodeputați, încercăm să rezolvăm problema treptată cu firme specializate. Mulțumim pentru cocizie, domnule secretar general. Domnul Defre, uh, două secunde, nu mai mult. Îmi cer scuze, domnule Vele. Eu am pus o întrebare la obiect. Aș dori să știu dacă biroul a luat sau nu decizia de a inaugura un uh, parlamentariu în toate capitalele statelor europene și dacă uh, va exista o legătură între acest parlamentariu și birourile sau oficiile UE în diversele state membre. O să răspund în franceză, spune secretarul general. Nu o să-i acuz pe interpret, spune domnul uh, uh, secretar general. Da, într-adevăr, în principiu, uh, biroul a hotărât să uh, extindă această Experience Europe în toate statele membre. Sunt birouri diferite de oficii dar doar în momentul în care contractul trebuie să facă obiectul revizuirii. Deci nu putem uh, uh, să vă dau un, un uh, termen limită peste 2 ani, de exemplu, e un proces care s-ar putea să se întindă pe 10 ani și poate chiar mai mult, deci pe măsură ce contractele expiră. Apoi, Uh, aceste spații vor uh, face parte din biroul de integrare, deci vor avea uh, aceeași funcție, deci biroul de informare va avea această funcție de comunicare la scară largă. Mulțumesc, domnule, domnilor vicepreședinți, mulțumesc domnule secretar general. Domnul Tarand, foarte pe scurt. 15 secunde, nu mai mult. dacă barul uh, membrilor uh, de la Strasburg ar fi transformat într-un bar al uh, fumătorilor, eu votez pentru toate deciziile secretarului general. Bruxelles, Strasburg. În ce privește uh, meciul între Strasburg și Bruxelles, cred că ne putem baza pe rezultatul meciului de fotbal din această seară. Bien, că le meilleur gagne. Cine e cel mai bun să câștige, spune președintele. Constat că această finală care se întrezărește va fi în orice caz foarte europeană. Mulțumim, avem întârziere față de luna de zi. Îmi cer scuze față de reprezentanții Comisiei și ai uh, SAE, care trebuia să ne vorbească despre politica imobiliară acestor instituții. Deci, uh, din păcate, uh, nu vă putem da mai mult de un sfert de oră. Vom organiza o audiere suplimentară. Aș dori să-l salut pe domnul Marco Selino pentru uh, oficiul infrastructuri de la Bruxelles apoi colegul care se ocupă de politica imobiliară de la Luxemburg și apoi pe colegul care se ocupă de politica imobiliară a SEAE. Aveți fiecare la dispoziție 3 minute pentru o intervenție cât se poate de succintă. Domnul uh, Seghinu. Marc Bechet va începe. Domnule președinte, Marc Bechet. Aș dori să vă informez în legătură cu două proiecte legate de Luxemburg. Jomone 2, uh, care înlocuiește deci, uh, clădirea Jomone, E vorba despre o clădire de 190.000 de metri pătrați bruți. Capacitatea este de 3700 de persoane și care va reuni majoritatea serviciilor Comisiei de la Luxemburg. Această clădire va fi inaugurată în două faze. Prima va uh, uh, fi disponibilă pentru 2700 de colegi, uh, va fi inaugurată în 2023, a doua fază din februarie 2024, care uh, va uh, permite primirea a încă 1000 de colegi. Uh, costul proiectului a, uh, s-a schimbat după ce a fost luată decizia bugetară în 2013. Nu o să vă citesc toate aceste uh, cifre, dar doream să vă spun că am hotărât Uh, să nu construim uh, incinta care trebuia să uh, fie sediul unui centru de calcul, care a fost instalat în alte infrastructuri, deci în afara clădirii respective și am avut de-a face cu cerințe de securitate care au uh, făcut ca uh, concepția și proiectarea clădirii să trebuiască să fie revizuite și deci am făcut uh, economii pentru că nu am construit centrul de calcul, dar pe de altă parte am avut și costuri suplimentare legate de uh, securitate și de siguranță care se ridică la uh, aproape 17 de milioane, deci o creștere cu 4% a bugetului inițial. Probabil că va fi nevoie de o notă bugetară pentru a, crede, pentru a valida această majorare. În același timp am sporit și capacitatea de ocupare cu 20%. am menționat uh, toate elementele de pe acest slide, deci am uh, crescut efectivele, apoi uh, am, simplificarea, am simplificat fațada clădirii, apoi în ceea ce privește parcarea, așa aici am revizuit spațiile disponibile, centrul de calcul care a fost construit în altă zonă și apoi măsurile de securitate care au Uh, necesitat revizuirea la 35% a suprafeței subterane a clădirii și costul acestor măsuri este de 21 de milioane aproximativ. După vacanța de vară vom trimite o notă în atenția autorității bugetare uh, justificând uh, această sporire și explicând toate schimbările care au intervenit în acest proiect. Aș dori să mă mai refer la un al doilea proiect. Este vorba de clădirea pentru a uh, muta centrul de publicații, care se află în centrul orașului Luxemburg. Uh, clădirea este depășită, pur și simplu, s-a prevăzut demolirea, demolarea ei și deci uh, am uh, primit o ofertă din partea guvernului de la Luxemburg pentru a găsi o soluție care să ne permită uh, să rămânem uh, încă câțiva ani în clădirea existență, deci să amânăm uh, uh, um, uh, uh, demolarea ei, uh, după care să uh, ne mutăm într-o altă clădire puțin mai mare. Costurile sunt interesante pentru că dacă ne uităm uh, uh, la clădirea pe care o ocupăm acum, Sigur că condițiile au fost negociate în urmă cu 20 de ani, deci ele sunt uh, uh, interesante. Dacă am, uh, am închiria acea suprafață în același cartier, ne-ar costa cu 60% mai mult. Până în noiembrie 2022 dacă am închiriat, deci am avea cu 30% mai multe costuri, dar soluția finală, după noiembrie 2022, va fi doar cu 20% mai scumpă față de soluția anterioară și deci, în orice caz, în avantajul nostru din punct de vedere financiar. Uh, mă opresc aici pentru că știu că în timpul ne presează. Mulțumim, domnule Beche. Ați epuizat uh, și timpul domnului Seghido? Sper că nu. <laughs> Domnul Seghido, aș dori să știu dacă dorește să stea cuvântul. Da. Uh, îl rog pe coleg să-mi dea telecomanda. Foarte pe scurt. Iată care sunt uh, cele patru direcții uh, principale care stau la baza strategiei imobiliare. Clădirii, renegocierea unor uh, contracte de închiriere în cazul în care clădirea ne va permite să o reocupăm, apoi renovări temeinice și apoi căutarea unor uh, noi uh, clădiri atunci uh, când renegocierea contractelor nu a fost de succes și apoi optimizarea și folosirea mai bună a birourilor existente. Care sunt principalele proiecte de care discutăm astăzi? În primul rând, insula L130, care ne va permite să creștem uh, suprafața cu 90.000 de uh, metri pătrați uh, în cooperare cu administrația, cu urbanismul de la Bruxelles. Avem o două faze. Prima fază până în 2025 25-30, apoi a doua fază după 2030. Am putea, deci, să achiziționăm două clădiri suplimentare. Centrul Borșet urmează și el să fie înlocuit. Vom avea o licitație la sfârșitul anului și apoi de asemenea clădirile Bolieu, 29, 38, 39, suntem proprietari, acolo am putea să facem o restructurare pentru a scădea costul uh, la metru pătrat. Uh, Brei și Bre 2 sunt două proiecte de care ne ocupăm acum, iar uh, în urma unui studiu imobiliar din, din primăvara anului curent, avem uh, de mii, 150 de mii de uh, metri pătrați în perioada 2020-2024 pentru a remuta unele birouri uh, în timpul renovării și pentru a înlocui clădirile pentru care nu au fost încheiate contracte cu ocazia renegocierii. Trec peste proiectul L130, deci am avut o licitație pentru un concurs de arhitectură și ne aflăm în prima fază cu juriul și rezultatele acestui concurs de arhitecție ar urma să fie cunoscute la sfârșitul primului semestru 2019. Uh, am avut în orice caz un concurs internațional de arhitecți. Avem, uh, sperăm să obținem 200.000 de metri pătrați. Dacă facem cu cei 4.000 uh, de metri pătrați uh, disponibili acum, vă dați seama, diferența e foarte mare. Centrul de conferință, cum am spus, va înlocui centrul Albert Borchet și apoi dialogul competitiv. Deci mai avem și o licitație care e în curs acum. Și un ultim proiect acum, dau colegul, uh, nu, uh, cuvântul colegului de la DG uh, Securitate, care va vorbi despre un nou proiect la o anexă la clădirea Berlemont. Dorește să ia cuvântul? Da. Mă numesc Nicolas Chei, sunt șef de unitate securitate de la Comisie. Foarte pe scurt, câteva cuvinte în legătură cu centrul de bun venit Berlemont, Berlemont Welcome Center. Care este obiectivul acestui centru? Este să externalizeze controlele de securitate, deci filtrele pentru vizitatori și pentru alte persoane din exterior pentru a atenua riscul uh, unei uh, intruziuni uh, armate în Berlemo. În situația actuală avem detectoare de metale în interiorul, în incinta clădirii și bineînțeles că dacă apare o problemă de securitate este mult mai greu să o rezolvi uh, în clădire decât dacă controlul uh, se face în uh, afara clădirii, deci într-o anexă la clădire. Mulțumesc, spune președintele. Câteva cuvinte suplimentare. Centrul acesta se va afla pe esplanada clădirii Berlemo și pe bulvar Charlemagne. Deci vizitatorii care ies de la metrou vor putea să primească un badge uh, direct de la centrul de acreditare pe care îl vor folosi pentru a intra în acest uh, centru de uh, control și apoi vor fi introduși în zona de primire a clădirii Berlemont. Esplanada între centrul de bun venit și Uh, uh, intrarea cealaltă va fi folosită doar pentru mașini uh, pentru personalități și vom avea o alt, un alt acces pentru mașini de pe esplanadă. Uh, vom avea și un uh, zid de sticlă, un perete de sticlă la intrarea Stevan, lângă sau sub steaguri. În iunie anul trecut am primit Uh, autorizația de construire. Am, trimit, am trimis contractul uh, săptămâna trecută, care urmează să fie publicat uh, în monitorul ofi, oficial în zilele următoare. Vom primi ofertele la începutul lunii noiembrie. Astfel vom depune documentele la sfârșitul lui noiembrie în atenția autorității bugetare și sperăm să putem să Uh, începem contractul la jumătatea lunii februarie. Deci dacă autoritatea bugetară își dă acordul, bineînțeles. Și după câteva studii suplimentare, uh, lucrările vor începe în mai 2019. Președintele, mulțumim pentru aceste prezentări. Îmi pare rău că trebuie să vă tai uh, cuvântul domnul Duchen pentru diviziunea infrastructură și logisticele de la SEAE. Euh, Just quelques mots pour... Euh, Doar câteva cuvinte pentru a sublinia punctele din documentul de lucru. Vă veți vedea că secretarul nostru general a aprobat un uh, plan de acțiune pentru îmbunătățirea politicii uh, imobiliare, ținând cont de concluziile cursii de conturi, pentru prima dată uh, se elaborează acest uh, această strategie împreună cu serviciile geografice, pentru că e vorba de un efort de um, mutare a serviciilor Comisiei. cu o atenție sporită acordată aspectelor ce țin de mediu, de sănătate și uh, siguranță. Sigur că se acordă atenție și um, uh, felului în care se lucrează din punct de vedere al securității. Uh, și mulțumim uh, Parlamentului pentru sprijin în obținerea de resurse suplimentare în 2018 cu care am reușit să uh, procurăm noi uh, instrumente uh, IT și uh, de resurse umane. Am reușit să um, facem uh, îmbunătățiri în uh, Turkmenistan, în, Turkmenistan, în Panama, în Mongolia, în Kuwait și ne-am consolidat prezența în Regatul Unit. Am reușit să să uh, facem uh, îmbunătățiri și la Teheran. ați uh, văzut în cadrul procedurii autorității bugetare și proiectul uh, NEO pe care, cu care sunteți uh, familiari. Avem la Washington proiecte importante, dar și în Irak, Afgan- Afganistan, China și așa mai departe. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei raportor, doamna Monica Mer. Da, iată, aceasta este o a, listă uriașă, destul de complexă și este destul de greu să răspundem foarte rapid. În ceea ce privește clădirea Jean Monnet, costurile depășesc net ceea ce s-a hotărât la început. Există costuri noi, suplimentare și trebuie să luăm o nouă decizie la nivelul Comisiei Buget Costurile, într-adevăr, depășesc ceea ce aveam în uh, planul original și în legătură cu costurile uh, operaționale pentru uh, bazele de date aveam acolo câteva milioane, acum văd că nu mai este nimic. Uh, este o rubrică goală și centrul de date nu mai există sau ce se întâmplă? Ce, sau se s-a prevăzut altceva, e mai scump, e mai ieftin. Aș vrea să știu și eu ce s-a întâmplat cu acel centru de date, data center. Iar pentru Parlament, în general, nici eu, în calitate de raportor, nici ca raportorii din umbră, nu considerăm că cifrele sunt transparente, nu despunem de informații și nu putem Uh, lucra în condiții normale. Uh, problema este că primim informațiile foarte târziu și când le primim atunci când uh, știu cu 10 secunde înainte să trebuiască să luăm o decizie, lucrurile ne uh, enervează foarte tare. Nu uh, pot decât să mă gândesc că în mod intenționat primim informațiile în acest fel, pentru ca deputații să nu aibă posibilitatea să pună întrebări suplimentare. Sigur că există modificări, iar pentru clădirea Jean Monnet am insistat mereu că avem nevoie de informații la timp, cu, cu mult timp înainte, pentru a ne putea face o părere. Pentru lua 130, Comisia ne spune că trebuie să luăm o decizie între aprilie și iunie. Cu nonșalanță, dar sincer, cine o să se adune la Parlamentul European între mai și iunie 2019? Vă pun această întrebare la modul foarte serios. Cum credeți că o să luăm o decizie în acel moment în legătură cu un nou centru de conferințe? Și iarăși am impresia că e intenționat uh, această uh, uh, tendință. Toată lumea crede că Parlamentul uh, va funcționa între mai și iunie anul viitor, când toată lumea știe că nu va funcționa și chiar este devine caragios uh, să ni se ceară să luăm decizii cu privire la o clădire care o să coste milioane de euro între mai și iunie anul viitor. Eu aș spune că în martie va trebui să luăm această decizie. Pentru că nu putem lua o decizie atât de uh, importantă în plină schimbare de legislatură. Între aprilie și iunie este o perioadă de no-go, de pauză, de hiatus și vă anunț oficial acest lucru, ca să știți și să aveți ocazia să vă informați. Nu se vor lua decizii în această perioadă. Și nu se poate vorbi despre o autorizare tacită din partea noastră pentru că nu avem informațiile de care avem nevoie. Pentru unii dintre noi este foarte greu să ne facem o părere într-un termen atât de scurt și în fine, vă mulțumesc cu anticipat pentru toate informațiile transmise. Doamna Zabal nu dorește să ia cuvântul. Am să vorbesc eu. Văd că sunt proiecte de achiziții la Washington, în Kosovo, America de Sud, în China și așa mai departe. Sigur că în cadrul politicii externe a Uniunii Europene, trebuie ca și în cadrul uh, cadrului financiar multianual să demonstrăm plus valoarea acestor uh, gesturi politice. Și vreau să vă întreb dacă există uh, un proiect pentru uh, consultarea diverselor cancelarii externe pentru a vedea cum putem face economii, fiindcă avem uh, deja 29 de ambasate în țări, așa zis, uh, caricaturale și care nu vor duce la, o, uh, la beneficii pentru imaginea cetățenilor europeni. Domnul Duchen, dacă puteți să ne răspundeți, oricât de scurt. Da, în ceea ce privește acel data center, centrul de date, vorbim despre un local un local, uh, un centru informatic, uh, dar uh, locația constă deja din două clădiri, iar eliminarea excesului de suprafață ar implica modificări substanțiale în concepția sediului. N-ar mai fi necesară o serie de echipamente, de condiționare a aerului și așa mai departe, de răcire, și prin intermediul uh, modificărilor legate de securitate, costurile care vin să se adauge, vă aduc aminte că sumele din prezentare sunt sume indexate față de ceea ce a fost acordat în 2013 și a aprobat atunci. Explicația cea mai, explicațiile cele mai complete vor figura în nota care va fi transmisă. curând, mulțumesc. Doamna Olmaier, intervenție scurtă, vă, vă rog. vreau să vă spun că trebuie, uh, uh, trebuie să, să evităm orice confuzie. Ne spuneți că au fost eliminate costurile pentru echipamentul centrului de calcul? Mai sunt sau nu mai sunt costuri? Cele două centre de calcul, Wetdorf și Bestdorf, unde Direcția pentru Informatică a închiriat aceste eh, sedii pentru echipamentele care erau echipamente de serviciu. Nu e vorba de calculatoare, eh, e vorba de echipamente, o infrastructură de care nu mai este nevoie. Asta e ideea. Eh, domnule președinte, am luat notă de perioada de no-go, de hiatus uh, de care ne-a spus doamna uh, raportor. Înțelegem că uh, trebuie să înțelegem și noastră că calendarul pe care vi l-am prezentat este unul cu valoare indicativă și poate fi corectat. Bun, domnul Duchen. Da, domn, uh, trebuie să vă spun că toate proiectele prezentate nu sunt neapărat achiziții în ceea ce privește politica externă și eforturile de uh, colocațiune, sigur că suntem interesați să elaborăm astfel de proiecte în colaborare cu statele membre și asta în funcție de constrângerile, de uh, dimensiuni și de sumele implicate. Iar la Washington avem acum uh, ocazia de a uh, închiria o clădire mai spațioasă și vrem să facem acest lucru împreună cu partenerii noștri europeni, tocmai pentru a pune accent pe ideea că Europa vorbește pe o singură voce. Da, noi suntem Comisia Buget și trebuie să demonstrăm valoarea adăugată europeană, nu a statelor membre. Așa că ar fi bine ca în cancelariile diverselor state membre să se uh, adune sub același acoperiș. Am și eu o mică observație. Dacă ar trebui să votăm, uh, ar trebui o explicație foarte clară pentru că inițial costurile vizate de centrul de calcul au fost la un anumit nivel. Acum aș vrea să știu care sunt costurile actuale, care sunt sumele, chiriile plătite. Nu avem nicio informație cu privire la aceste modificări și nici la planificarea din acest domeniu. A trebuit ca Luxemburgul să se obișnuiască să transmită aceste informații. Da, și ar trebui să ne obișnuim și noi să nu mai alegem pentru construcții cele mai scumpe terenuri. Mulțumesc uh, și uh, reprezentanților comisiei și vă reamintesc că aveți uh, o datorie față de doamna raportor în legătură cu informațiile pe care trebuie să le transmiteți. Și acum o să vorbim cu oarece întârziere despre agențele, a, a, agențiile, rețeaua de agenții europene, despre care ne va vorbi domnul Fabrice Legeri, director executiv al Frontex, pe care îl salutăm acum. El este însoțit de reprezentanții a trei grupuri de agenții, agen, uh, agențiile de supraveghere, agențiile din domeniul social și agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne. Uh, îi salut și pe ceilalți reprezentanți ai agențiilor care sunt aici prezenți. O să dau cuvântul acum domnului, domnului Legeri pentru cel mai puțin de 10 minute, pentru că suntem în întârziere, îmi pare rău. General, vous avez la parole. Domnule director general, aveți cuvânt. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei Buget pentru această invitație pe care uh, ați adresat-o rețelei agențiilor UE. Agențiile apreciază practica împământenită și toate agențiile consideră că această practică de întâlnire și de dialog cu comisia dumneavoastră este una foarte utilă, utilă pentru munca noastră agențiilor, așa cum puteți să vedeți uh, pe această prezentare. Avem uh, o rețea, dar care conține agenții cât se poate de diferite între ele, iar uh, brațul legislativ european uh, a dorit ca diferitele agenții să corespundă diferitelor branșe și politici publice europene din punct de vedere operațional. Deci le răspund unor nevoi specifice. Iată de ce, din punctul de vedere al rețelei de agenții europene, considerăm că alocarea de resurse bugetare și de personal ar trebui să se facă în funcție de studii, deci de la caz la caz, în funcție deci de competențele, rolul și misiunea fiecarei agenții în parte, în vedere încă o dată prioritățile lor și uh, nevoile politice respective. Aș dori să subliniez câteva realizări uh, ale rețelei e 1 de agenții UE. Uh, în primul rând, în raportul Curții de Conturi legat de acea reducere cu 5% a personalului, s-a confirmat că toate agențiile funcționale împreună au reușit să implementeze 1,5% reduceri de personal, deci din posturile lor, ceea ce reprezintă mai mult decât media instituțiilor europene. Vreau să subliniez acest efort făcut de agenție. De asemenea, numele agenției vreau să spun că am făcut progrese bune când vine vorba de partajarea serviciilor între noi și am calculat că am reușit astfel să realizăm economii de mai bine de 10 milioane de euro pe timp de 4 ani uh, împărțind sau împărtășind o serie de servicii. Exemplu, am creat un portal pentru promovarea posturilor uh, libere din cadrul agențiilor noastre, un post, deci un portal comun și toți cetățenii pot să-l consulte. Uh, deci este o, are, o mare realizare în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Noile surse de finanțare, asta ar fi o, o primă temă de discuții. Uh, Agențiile din rețeaua noastră consideră că, ori de câte ori este posibil, agențiile ar trebui să poată să își consolideze propriile resurse din diverse taxe și prețuri pe care le pot aplica prin serviciile furnizate. Aceasta ar fi uh, Uh, o idee generală din rețeaua noastră, deci acolo unde se poate să se aplice astfel de, de, de posibilități uh, și uh, există oportunități de a crea anumite servicii plătite în acest sens. De asemenea, e nevoie de flexibilitate. După noastră, regulamentul privind personalul și regulamentul financiar ar trebui să permită soluții ca la pod, care să răspundă nevoilor agențiilor de pildă gestiunea pe bază de performanță și de asemenea să nu existe un calcul uh, general al uh, posturilor în toate agențiile luate la grămadă, ci să existe o politică specifică de personal pentru fiecare agenție în parte, așadar. Cât privește regulamentul uh, privind cadrul financiar, din partea serviciilor comisiei săptămâna trecută, mai bine zis vineri, am primit propunerea la care s-a ajuns, la care s-a ajuns în legătură de, cu cadrul financiar, cu regulamentul respectiv. Este ceva complex, dar un document cât se poate de important pentru gestionarea bugetului și pentru funcționarea în general a agențiilor. Mi-e teamă că vom avea nevoie de un pic de timp pentru a digera acest document, pentru a-l parcurge și pentru a putea ca în numele rețelei de agenții să putem să exprimăm o poziție argumentată și solidă. Oricum, din perspectiva noastră, obiectivele ar trebui să fie următoarele încă o dată, ca cadrul uh, juridic să poată să răspundă nevoilor și să se potrivească cu realitățile fiecarei agenții și acest regulament financiar trebuie să fie un instrument care să permită cu, uh, includerea unor, uh, re, unor propuneri uh, făcute de rețeaua noastră care n-au putut să intre în altă parte. De pildă, flexibilitatea. Au putut să intre la cadrul financiar multianual, de pildă. Deci flexibilitatea a răspunde unor circumstanțe neprevăzute, o flexibilitate care să permită uh, niște ajustări, așa cum a trebuit să o facem când am avut uh, probleme legate de justiție și afaceri interne. Apoi, eficacitate, uh, reducerea poverii administrative, printre altele. De asemenea, ne dorim și metode de lucru mai eficiente, da? cu acea reducere a poverii administrative, cu o simplificare a uh, regulilor financiare și așa mai departe, care să ne ajute cu misiunea noastră. Apoi, noi resurse de finanțare, așa după cum am spus, probabil că asta va presupune uh, o revizuire uh, a regulamentului uh, de înființare a agențiilor, respectiv al uh, regulamentului referitor la diversele uh, servicii plătite. În orice caz, ar trebui ca cadrul juridic să permită astfel de demersuri. Vreau să subliniez de asemenea câteva probleme care uh, există. Unele dintre acestea sunt cunoscute de Parlamentul dumneavoastră, în primul rând coeficientul de corecție scăzut, care uneori uh, primejduiește caracterul european al agențiilor și uneori chiar le pune în pericol uh, însăși uh, existența. Nu vreau să dau un exemplu, dar există agenții în care vedem că 50% dintre oamenii angajați provin din statul membru gazdă. Nu știm dacă este un model sustenabil. Brexit, și asta este o provocare, se va pierde probabil expertiza în diverse puncte și asta s-ar putea să pună în pericol continuitatea acțiunilor. Și apoi dialogul cu instituțiile europene. Și acesta este important. Dorim să participăm la uh, diversele inițiative interinstituționale de pildă, ne-ar bucura să participăm la lucrările grupului de loc instituțional 2, pentru că asta este cheia succesului și ne așteptăm ca rețeaua noastră de agenții să lucreze mai strâns cu instituțiile europene. În sfârșit, domnule președinte, mă apropii de sfârșit și vreau să spun că în numele rețelei noastre, Euan noi uh, suntem uh, foarte uh, încântați de cooperarea pe care o avem cu Parlamentul European și dorim ca ea să continue. Mulțumim foarte mult, domnule Legeri, pentru că ați fost uh, scurt și concis. Domnul Adam Farcaș, directorul EBA, pentru autoritățile de uh, supervizare bancare, vă rog să nu depășiți 4 minute. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comitet, comisiei dumneavoastră, mă bucur uh, să reprezint astăzi autoritățile de supraveghere la această ședință. De când am fost înființați uh, prin EBA în 2011, am contribuit la un sistem financiar uh, stabil în Europa dar și pe piața asigurărilor sau a pensiilor cu agenția de profil, apoi ESMA și EBA pentru instituțiile de plată și bănci, printre altele. De când am fost înființați, ne-am deplasat accentul unde la început uh, doream să avem un cadru financiar uh, omogen. Uh, acum ne preocupă mai mult implementarea coerentă și consecventă a acestor reguli comune și pentru a ajunge la oarește convergență pe planul supravegherii în Europa. Astăzi chiar veți vota aici uh, un aviz al uh, comisiei dumneavoastră uh, legat de bugetul acestor trei entități. Pentru noi este foarte important acest vot pentru că și noi ne dorim o sinergie între bugetele celor trei agenții. Am încercat să facem asta și în trecut și propunerea dumneavoastră actuală ne încurajează să continuăm să facem acest lucru și în viitor. Însă, în condițiile actuale, trebuie spus, și în condițiile bugetare actuale, cele trei agenții au anumite probleme bugetare, având în vedere constrângerile legate de structura de buget propusă în comparație cu noile sarcini care ne tot parvin. Aș dori să arăt uh, că există noi uh, domenii spre care ne orientăm. Le-aș lua întâi uh, na, câte una pe plan sectorial, mai întâi și apoi mai transversal. Din punct de vedere sectorial, EIOPA din ce în ce mai mult crește eforturile pentru a vedea ce se întâmplă cu falimentele transfrontaliere din sectorul uh, asigurărilor pe care le-am tot constatat recent și de asemenea uh, avem un mandat uh, pentru a superviza mandatul de funcționare a întreprinderii de asigurări transeuropene și de asemenea pentru a pune pe picioare produsul de pensii paneuropean, care iarăși este o mare inițiativă europeană actuală, cât ce privește titlurilor, uh, ne așteptăm să avem noi, uh, noi lucruri de făcut în ce privește contrapartidele, în ce privește MIR 2.2 și în ce privește supravegherea uh, contrapartidelor non-sistemice și așa mai departe. De asemenea, noi uh, inițiative în cadrul uh, pieței de capital europeană. Cât privește EBA, ne pregătim de implementarea acordului Basel III, care ar fi um, ultimul element din uh, pachetul pe care ni l-am propus și pe care l-am început uh, după criza financiară. De pildă, avem de asemenea o serie de încălcări ale legislației comunitare de care ne ocupăm, dar și tot ce înseamnă inițiative de mediară interbacare. De asemenea, plănuim un fel de hub informațional care să faciliteze informarea în materie de supraveghere bancară. În ce privește provocările cu care cu toții ne confruntăm, aș vorbi în primul rând despre legislația privind spălarea de bani și ne așteptăm ca Uh, agențiile noastre să-și sporească activitățile în acest uh, domeniu, inclusiv pe plan plena, penal și, uh, bineînțeles, Brexit. În acest context, toate cele trei agenții de supraveghere sunt preocupate de a vedea care vor fi provocările la adresa stabilității financiare uh, care pot să fie presupuse de retragerea UK, UK din Europeană și apoi uh, Uniunea Pieselor de Capital și prioritățile de convergență sunt și acestea uh, analizate cu atenție în contextul Brexit, având în vedere că majoritatea uh, instituțiilor uh, financiare importante astăzi în Europa, care sunt localizate în Marea Britanie, vor părăsi teritoriul său în curând. Iată, vă mulțumesc pentru atenție, pentru că uh, ați putut să ascultați aici care sunt problemele noastre în acest context uh, de constrângeri financiare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Domnul Juan Menendez Valdés, care este director executiv al Eurofund, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă. Members, uh, um, it's a pleasure and honor to speak to you today on behalf of the Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care uh, ne-o dați uh, de a vorbi numărul agențiilor în domeniul formării Uh, al uh, învățământului vocațional, cea de la uh, Salonic, de la Torino, de la Bilbao și cea de la Dublin. Aș dori în primul rând să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că axează dezbaterea mai ales pe partea uh, Uh, de buget uh, legată de aceste așa numite clastere, pentru că dacă tratăm uh, izolat bugetul unei agenții fără a ne gândi la politicile și zona în care operează, greșim. Trebuie să ținem cont de faptul că bugetul pentru agenții reprezintă o sumă mare care acoperă foarte multe agenții. E vorba de uh, Uh, Europa Socială în cazul uh, agențiilor, pentru că agențiile uh, contribuie și se implică în ceea ce privește dezvoltarea competențelor, locuri de buncă mai bune, politici sociale care să permită să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni. E vorba de domenii unde se discută linii bugetare, de exemplu Fondul Societal European și Fondul de Globalizare, pentru a nu menționa decât câteva activăm în domeniul pilonului social al drepturilor europene de la Gothenburg și a uh, priorităților cheie pentru Uniunea Europeană, iar agențiile de ocupare pot și ar trebui să reprezinte un uh, instrument pentru uh, punerea în aplicare a acestor politici. După cum știți, bugetul a fost blocat din 2013 încoace cu o reducere în termeni uh, monetar real, pentru că a trebuit să acoperim uh, uh, inflația și alte majorări și pentru servicii care au fost, au fost asigurate gratis de către Curtea de Conturi, de exemplu, și pentru care nu a trebuit să plătim. Știți că, de exemplu, am redus cu 10% și nu cu 5% personalul Uh, și noi suntem agenții mici, cele patru agenții au uh, uh, planuri, deci o organigrană sub 100 de oameni, într-un caz chiar sub 50 de persoane. Deci, dacă credeți că această tăiere a venit fără costuri sau fără impacturi, <laughs> e puțin naiv. Bineînțeles că um, această reducere a încurajat obținerea de eficiențe suplimentare prin hub Un exemplu foarte clar în acest sens este că uh, avem uh, o, uh, deci, o economisie de un uh, milion de euro prin faptul că cele patru agenții au un memorandum de înțelegere și avem planuri de acțiune cu foarte multe activități pe care le ducem împreună, pentru care cooperăm anual. Cu toate acestea, aceste economii obținute nu au fost suficiente pentru a uh, evita tăierile în operațiunile noastre, uh, tăieri care au vizat acțiuni, uh, de exemplu, organizarea seminariilor și așa mai departe, strategia de multilingvism a avut de suferit, dar chiar și misiuni principale ale agențiilor au avut de suferit. În cazul Eurofound, de exemplu, a trebuit să prelungim ciclul, uh, calendarul pe care îl avem uh, pentru executarea sacinilor? foc, de exemplu, a redus uh, frecvența actualizărilor a informațiilor furnizate, de exemplu, cealaltă agenție a redus frecvența campaniilor uh, desfășurate la locul de muncă. În 2019 e adevărat că uh, am văzut și o uh, lumină de speranță pentru că propunerea a bugetară a crescut cam cu 2% bugetul agențiilor, cu excepția EFOP, dar asta nu va acoperi tăierile din anii anteriori. Ni se va alătura Autoritatea Europeană uh, de Muncă, deci vom avea o nouă agenție. Uh, sperăm uh, să nu ne suprapunem în sarcinile noastre, dar s-ar putea ca la jumătatea mandatului să ni se ceară să compensăm uh, pentru crearea acestei agenții și probabil că va fi nevoie de tăieri suplimentare pentru agenții. Dacă așa se întâmplă, atunci uh, activitatea noastră uh, principală a Eurofond, de exemplu, va fi uh, afectată uh, în mod semnificativ. Uh, uh de asemenea, uh, deci toate cele patru agenții vor avea de suferit, mai ales uh, în ceea ce privește activitatea statistică și studiile noastre. Și, deci, ar trebui de asemenea să ne retragem din Asia Centrală și din Rusia și din Israel. Aș dori să mă refer la câteva uh, aspecte pentru 2018. Uh, CEFOP, deci uh, a fost, bugetul nostru a fost uh, tăiat uh, uh, de către comisie cu 30%, deci uh, noi va trebui să uh, re uh, uh ne revedem, revizuim activitatea. Faptul că pentru EUSHA s-a tăiat atât de mult uh, bugetul, uh, trebuie să facem uh, față salariilor, deci trebuie să <laughs> avem nevoie de o șesime din buget, un milion de euro, iar în descărcarea bugetară Parlamentul a exprimat îngrijorări în acest sens și a spus și literal aici cedez citez, uh, instituțiile europene trebuie să ia acțiuni pentru a contracara aceste efecte. Deci vă reamintesc că, dumneavoastră ați afirmat acest lucru uh, și vă reamintesc că acest lucru în contextul bugetar. În ceea ce privește activitatea noastră și pornim de la previz... președintele îl întrerupe pe vorbitor, da, pot să închei? În ce privește value for money, a fost întocmit un aviz de către comisia dumneavoastră și bineînțeles că în ce privește uh, prioritățile politice, e la latitudinea dumneavoastră să hotărâți care sunt uh, prioritățile care să rămână pe viitor, deci noi sperăm să cooperăm cu dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lejeri, care intervine uh, din nou <clears throat> pentru a se referi la uh, agențiile din domeniul justiției și afacerilor uh, interne, mai ales uh, Frontex. Domnule Lejerie, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Când ne referim la castărul JAI, ne referim la toate agențiile care, pe care le vedeți aici pe ecran. Am adăugat și uh, oficiul Procurorului European, uh, care va Uh, începe după faza de instalare, în 2020 își va începe activitatea. Aș dori să mă refer mai ales la realizările acestui, acestor agenții din domeniul JAI. În primul rând, aș dori să spun că avem uh, dispoziții, prevederi din tratatele europene care evidențiază această zonă europeană de, uh, europeană de libertate, securitate și justiție. Și toate aceste agenții, toate aceste entități sunt uh, uh, ramura operațională a Uniunii Europene la fața locului. Uh, putem vedea acest lucru în hotspoturile care au fost create în Grecia sau în Italia în anul 2015 pentru a face față crizei de migrație și de securitate la granițele externe. Avem uh, Frontex, EASO, Europol, Eurojust. Toate aceste agenții au cooperat la fața locului cu autoritățile din statele membre de asemenea Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care ne-a consiliat în domeniul drepturilor fundamentale și putem spune pe ansamblu că am cooperat împreună pentru a obține un proces uh, care a avut ca menirea ca uh, menire, deci, o gestiune adecvată a solicitanților de azil, a migranților, uh, de asemenea, inclusiv colectarea de date pentru a, uh, care să fie folosite în anchetele penale. Aș dori să mai spun că CEPOL cooperează strâns uh, cu alte agenții din domeniul JAI, uh, mai ales în domeniul cooperării polițiene și judiciare. Uh, Europol și Centrul European pentru Narcotice cooperează strâns pentru a veni cu o analiză strategică pentru piețele de droguri și uh, amenințările la adresa securității. Uh, tot ca o realizare colectivă, aș dori să spun că grupul la nivel înalt cu privire la sistemele de uh, Uh, informații și interoperabilitate a funcționat foarte bine. El a fost lansat de către Comisie în 2016 și a adus, uh, a primit contribuții de la EAOSO, uh, EULISA, Europol și Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Acest proces a pregătit pachetul legislativ care a ajuns la Parlament. Deci, interoperabilitatea datelor din domeniul afacerilor interne. Acum, pe partea bugetară, un sfert din bugetul de la linia 3, Securitate și Justiție, e alocată uh, agențiilor JAI, cam uh, 900 de milioane de euro. Și în pofida majorării bugetului aceste, pentru aceste agenții, ele au redus cu 5% uh, personalul, deci pe ansamblu ne apropiem de 2000 de colaboratori în toate uh, aceste agenții din domeniul JAI. Uh, nu s-a, nu s-a aplicat uh, coeficientul de majorare și aș dori să vă uh, transmit mesajul din partea agențiilor, respectiv că fiecare agenție trebuie să fie tratată în parte. Nu numai agențiile al căror mandat au fost prelungit, ci și agențiile care ar trebui să presteze servicii mai numeroase și de asemenea, atât din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ. acum uh, anul 2019 și după perspective de viitor. Deci, uh, pentru aceste agenții se va pune accentul pe interoperabilitatea sistemelor și aici aș dori să menționez uh, serviciul ETIAS, care reunește și apropie EULISA, Frontex, Europol și Eurojust în cooperarea lor și vom avea nevoie și de contribuții din partea CEPOL pentru a pregăti uh, agenții de aplicare a legii în statele membre. Deci uh, e vorba de agenții care vor folosi această bază de date ETIAS. În ceea ce privește EGE, uh, se depun eforturi în ceea ce privește digitalizarea în domeniile de activitate ale acestei agenții, de exemplu, se uh, lucrează la dezagregarea cifrelor pentru a studia impactul violenței pe internet, al exploatării sexuale, radicalizării și așa mai departe, uh, impact diferit uh, asupra bărbaților și asupra femeilor. Apoi, uh, noul sistem de intrare, uh, intrări-ieșiri, care va moderni moderniza granițele externe Schengen. Uh, de asemenea, agențiile competente vor trebui să coopereze. Noul uh, centru de la Europol privind uh, Uh, criminalitatea cibernetică și vom uh, constata că tot mai multe agenții precum uh, Europol și ENISA se vor implica în acest domeniu al criminalității cibernetice. Și în fine aș dori să mă refer la creația procurorului european care va coopera cu Europol și cu Eurojust care va consolida acțiunile și operațiunile tuturor agențiilor care fac parte din acest cluster. Cooperăm uh, și cu țările vecine, avem uh, evoluții și aici uh, în acest domeniu, dar mă opresc, domnule președinte, mulțumesc pentru atenția acordată și sper să vă putem răspunde la întrebări dacă cumva aveți. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru aceste explicații, domnule director. Acum vă vom pune întrebări, avem 20 de minute la dispoziție vom amâna voturile de la 11 și un sfert la 11 și jumătate. Domnul Gaier este raportorul nostru permanent, el primește cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnului director general, pentru prezentarea rapidă a activității agențiilor, care este foarte amplă, o știm foarte bine. Vă sunt uh, recunoscător pentru că ați venit alături de noi în această dimineață pentru a ne informa în legătură cu provocările concrete, provocările administrative și financiare cu care vă confruntați în permanență. Sunt mândru să fiu raportor permanent pentru aceste agenții în cadrul Comisiei Buget. Lucrăm uh, împreună cu raportorii din umbră, bineînțeles, însă suntem cu toții specialiști. Și este extraordinar că avem posibilitatea aici să constatăm uh, interdependența dintre toate aceste uh, diferite chestiuni politice și să înțelegem ce înseamnă ele pentru dumneavoastră. Am avut întotdeauna schimburi bune de informații, am uh, vizitat de câteva ori sediile agențiilor și fiecare vizită a fost foarte plăcută, fiecare întâlnire cu rețeaua dumneavoastră a fost o ocazie excelentă de dialog. Astăzi aș vrea să vă atrag atenția asupra două elemente pentru a încerca să obținem sprijinul uh, Comisiei Buget pentru următorul cadru financiar pe termen mediu. N-a fost posibil să obținem consimțământul anumitor state membre Uh, legătură cu inițiativa de reducere a efectivelor personalului Uniunii Europene cu o medie de 5%. Anumite state membre s-au uh, uh, bucurat, s-au întors acasă și s-au lăudat că pot în sfârșit să taie și ei un cap al hidrei administrative al caracatiței de la Bruxelles. E un lucru care ne întristează la fiecare discuție cu privire la buget, ajungem la aceleași uh, dezbateri, mi uh, se spune că nu putem avea niciodată două echipe de interpreți în paralel, că grupurile nu se pot uh, întâlni așa cum doresc, în formula pe care o doresc și există deci consecințe Sigur, asta nu înseamnă că fiecare agenție a trebuit să Uh, facă această reducere de 5%, însă între timp s-au creat noi agenții și a fost nevoie de noi angajări, deci reducerile de personal au fost cu atât mai drastice pe altă parte. Sigur că unii dintre, unele dintre agenții au ajuns până la 9% în acest uh, context, iar uh, pentru majoritatea dintre ele aceste tăieri au fost foarte dureroase. 5% poate că nu reprezintă un număr mare de persoane, dar în ceea ce privește experiența personalului, în unele cazuri, este o pierdere enormă. ne uh, confruntăm cu un soi de absurditate simbolică care adesea caracterizează politicile noastre și pe care trebuie să o stopăm. În ceea ce privește veniturile, eu mă zbat în această comisie întotdeauna pentru a îmbunătăți situația. Și cei de stânga și cei de dreapta au anumite limite cei care se ocupă de buget uh, consideră că agențiile nu trebuie să fie foarte dependente de veniturile lor, pentru că atunci uh, vor deveni partizane, vor, uh, își vor pierde neutralitatea, independența, ceea ce va crea, desigur, probleme. În general, se identifică probleme în legătură cu perceperea de venituri din partea unor uh, agenți uh, economici. Deși acest lucru este benefic pentru veniturile generale ale agențiilor. Și trebuie să ne punem întrebarea unde să ne oprim, unde este limita. Am studiat problema și Chiar și în discuțiile cu dumneavoastră a apărut această uh, idee că suntem oarecum la limita a ceea ce putem, ce putem obține. 3% nu este foarte mult și cred că dacă vrem să îmbunătățim situația pe partea de venituri, așa cum propuneau unii colegi și le sunt uh, recunoscători pentru asta, pentru a crește nivelul unor venituri fără să crească costurile administrative, pentru că nu e vorba doar de rambursarea costurilor a agențiilor, este suficient să vedem care sunt posibilitățile de a intra pe piață. De exemplu, prin o licență, o certificare. De exemplu, pentru Australia, S-ar putea îmbrătăți situația veniturilor și am putea și să contracarăm acțiunile unor grupuri din Parlament care uneori acționează mai mult din reflex decât din reflexie. Toate aceste elemente necesită o examinare aprofundată provocările știm că se multiplică, lucrurile se complică, există uh, acum și o nouă agenție care este în curs de uh, uh, înființare, o biroul procurorului european și care va necesita și aceasta resurse pentru a se pune pe picioare. și avem uh, o plapumă, trebuie să ne întindem uh, cât uh, ne e această plapumă. Nu, dacă ne dezvelim la picioare o să ne fie frig, dacă ne tragem plapuma peste picioare ne frig la cap. Sigur, când vine vorba de agențiile de punere în aplicare a legii, toată lumea este de acord că ele trebuie consolidate. Tot ce ține de siguranța internă, se vorbește fără încetare despre sistemul vaselor uh, comunicante și se spune că dacă consolidăm într-o parte, se slăbește ceva în altă parte. Apoi mai este și autoritatea privind uh, ocuparea locurilor de muncă, dacă vrem ca aceasta să-și facă treaba, trebuie să aibă personal suficient și finanțare adecvată. Nu se pune problema retragerii finanțării sau a personalului altor agenții. Doamna Menendez Vendel s-a uh, exprimat în legătură cu prioritățile negative unele agenții, s-a spus, uh, pot fi uh, considerate superflue, dar eu cred că este necesar un dialog interinstituțional. Uneori uh, nu trebuie menținute anumite grupuri de lucruri care nu au uh, prea mult de lucru, de fapt, și trebuie verificată de asemenea prezența, participarea la aceste grupuri de lucru. Știu că uneori nu este, prezent, nu este necesară întotdeauna prezența agențiilor uh, sau reprezentanților lor la, pe durata întregii ședințe a unui grup de lucru, dar dacă nu se prezintă nimeni, trebuie să revedem poziția noastră. Pentru că și am argumente destule pentru reprezentanții rețelei. Cred că la aceste întâlniri ale grupurilor de lucru trebuie ca reprezentanții agențiilor să aibă posibilitatea de a-și spune părerea. Mulțumesc și acum să dau cuvântul colegilor care doresc să se exprime. Ă, o să-i rog să se exprime ă, foarte ă, concis. Da, e clar că uh, colegul Ienț este obișnuit cu acest subiect, dar pentru unii dintre noi este surprinzător că reprezentanții agențiilor își pun întrebări dacă mai sunt încă agenții europene sau nu se vorbește despre agenții și instituții europene pentru cetățeni, pentru toată lumea în Europa. Aceste agenții sunt instituții europene, nu sunt uh, ceva special. Nu e o problemă de limbaj aici, e o problemă de cum tratăm aceste agenții. Și le tratăm ca instrumente de aplicare a politicii, le tratăm ca uh, instituții de consultanță Haideți să ne concentrăm pe una singură, uh, Frontex. Nu vorbim despre MFF, vorbim despre noile priorități de protecție, de sistem de azil și așa mai departe. Și când discutăm bugetul, ar trebui să ținem cont, fără să intrăm în detalii, despre ce, în ce context vorbim. Dacă luptăm pentru uh, o forță de protecție care sunt implicațiile deciziilor bugetare, dacă este gata acest tip de politică, dacă vorbim despre protecția granițelor, care este rolul Frontex, care este rolul acestui uh, grup de agenții. Avem o politică coerentă, clară, sau fiecare agenție așteaptă din partea noastră într-o mări politice. E de bază acest concept, pentru că dacă nu știm care sunt politicile, <laughs> eu am băgat că nici agențiile nu știu, cum putem discuta despre buget. Mi-aduc aminte Vă aduceți aminte când se vorbea despre angajarea a cel puțin 100.000 de persoane pentru anumite sarcini eu cred că nu așa se pune problema. Întâi trebuie să vorbim despre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească aceste persoane. Și apoi să vorbim despre finanțarea acestor agenții. Deci ar trebui să vorbim pe o singură voce cu uh, ajutorul acestor instrumente. Pentru că dacă nu facem asta, ne pierdem uh, imaginea în ochii cetățenilor europeni. Domnul Ali. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea colegilor de la agențiilor. În legătură cu agențiile de supraveghere, uh, mulțumim pentru explicațiile cu privire la Uh, rolul pe care îl au uh, prin a se asigura că piețele de asigurări sunt stabile, menținerea stabilității economice financiare în Europa este esențială pentru integrarea financiară și uh, integritatea pieței. EOPA, ESMA și EBS sunt câteva dintre cele mai bune instrumente de care dispunem pentru a cere supraveghetorilor să construiască în Europa un sistem eficient de supraveghere, iar punerea în aplicare a acestei sarci se face prin măsuri de control și prin asigurarea respectării uh, dispozițiilor europene. Anumite uh, Fonduri de pensii însă, am observat, uh, investesc cu banii de pensie ai oamenilor la bursă și vreau să știu care este părerea noastră despre acest fenomen. În al doilea rând, în ce măsură se urmează dezvoltarea noilor tehnologii financiare și în ce măsură sunteți uh, capabili să reacționați la noile riscuri de pe piețele financiare? Care este nivelul general de reziliență al sistemului bancar în fața uh, infracțiunilor cibernetice? Și aș vrea să vă mai cer să ne spuneți câte ceva în legătură cu sprijinul oferit uh, autorităților naționale de supraveghere în procesul de testare a băncilor la stres. Doamna Olmaier. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori să-l sprijin uh, puternic pe colegul Gaier această uh, evaluare uh, din partea statelor membre a activității agențiilor e foarte problematică. Uh, e foarte des că se întâmplă acest lucru. Dacă nu există uh, sarcini actualizate, e, ori uh, sarcinile pe care le aveți sunt uh, uh satisfăcătoare sau nu. Dacă comisia consideră că nu trebuie să vă dea sarcini suplimentare, așa, atunci așa este. Dar din perspectiva statelor membre e o catastrofă Uh, terorismul nu este o nouă sarcină pe care a definit-o Comisia, ci s-a întâmplat la fel și migrația uh, ilegală pe care nu Comisia a impus-o, ci care s-a întâmplat pur și simplu. Și deci e necesar să avem și o evaluare dinamică, uh, având în vedere sarcinile reale care au apărut și nu dator, în baza dorințelor statelor membre, cum ar trebui să arate lumea, de exemplu. M-a mirat Uh, ca uh, Frontexul să fie uh, mandatul Frontex să fie prelungit, deci până în 2020 cu, și să aibă 10.000 de colaboratori, mi se pare chiar așa o performanță pe care statele membre o cer Frontex. Ar trebui totuși să vină cu fondurile suplimentare, cu un milion de euro <clears throat> ar fi trebuit uh, să dăm uh, de mai de multă bani Frontex, la fel și pentru Eurojust și pentru Europol uh, și pentru Eurisa. Mie mi se pare impresionant faptul că atunci când Parlamentul e gata să discute despre um, prelungirea mandatului, statele membre, Consiliul nu reușesc să se pună de acord. Deci ar trebui să discutăm despre misiuni, despre sarcinile pe care uh, le uh, cerem de la aceste agenții și nu uh, să discutăm uh, despre uh, preferințe sau fiecare ce are chef. Uh, eu mă înțeleg că trebuie să discutăm problema și din punct de vedere bugetar, dar nu sunt de acord când tratăm în mod ilogic, absurd agențiile. Mulțumim, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu antevorbitorii. Aș dori să uh, îi fac o observație în atenția domnului Legerii, pe care îl uh, stimez foarte mult, dar în documentul cu privire la agențiile din domeniul JAI există o frază conform căreia majorarea resurselor nu s-a făcut în mod uh, echitabil între toate agențiile și regret acest lucru. Mă surprinde puțin această afirmație. E ca și când ați fi un uh, sindicalist de la agenții care uh, să apere interesele tuturor agențiilor. Noi încercăm să ne asigurăm că agențiile primesc mijloacele necesare în funcție de prioritățile pe care noi le-am stabilit pentru ele. Și, de exemplu, uh, în domeniul JAI, Monica Holmeier ne-a reamintit dacă Frontex trebuie să angajeze 10.000 de grăniceri suplimentari, agenția de, uh, din Portugalia, de la Lisabona, Uh, centrul de Observare a Drogurilor și a Toximonei uh, nu va primi bani suplimentari în consecință. Și acesta este motivul pentru care sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Trebuie să ținem cont de prioritățile operaționale ale agențiilor și să le acordăm bani în funcție de priorități care au fost uh, definite de către Consiliu și care au fost validate de comisie. Mai iau un exemplu. EULISA am a adoptat uh, noul uh, temei juridic pentru uh, băncile de date ETIAS, sistemul de intrări și ieșiri și așa mai departe. Ceea ce reprezintă un progres în ce privește modernizarea părții informatice. Deci este clar că trebuie să acordăm și mijloacele financiare în consecință, pentru că e vorba de temeiul juridic pe care noi l-am votat. Deci trebuie să fim de acord că dacă tratăm agențiile așa în mod paușal, la grămadă, e absurd. Sigur că înțeleg că sunteți într-un rol incomod pentru că vorbeați doar de agenții într-un domeniu, dar nu sunt de acord cu această uh, parte a abordării cel puțin. N-a mai cerut nimeni cuvântul. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Mendendeș uh, Valdes, pentru că dimensiunea socială a Europei va deveni tot mai importantă pe viitor și aș dori să ne spuneți, și chiar și domnul Gaier v-a pus întrebarea, câte ceva despre această autoritate în domeniul muncii, Labor Authority. Cu ocazia unei dezbateri legate de statutul uh, conducătorilor de camioane, cât de greu a fost să ajungem la un numitor comun în Europa. În ce privește șomaj, mă gândesc și la CDFOP, uh, o, o agenție pe care o reprezentați, cred că am putea avea propuneri mai clare uh, în legătură cu reformele pe care trebuie să le uh, propunem pentru a combate șomajul, mai ales în uh, rândul tinerilor. Deci aș dori, dacă se poate, să avem o abordare mai incisivă, mai agresivă, să spunem, și având în vedere că pregătim noul CFM, să venim cu noi programe de formare sau de pregătire profesională, mai ales pentru tineri. Mărturisesc că poate că unele studii ar trebui să fie poate mai uh, tranșante ca să fie mai pertinente pentru viitor. Aș dori să știu dacă doriți să răspundeți la întrebări uh, cât mai uh, succint, dacă se poate. Știu că uh, e normal să fie frustrați, dar ne vom mai uh, vedea. Vom mai avea ocazii să discutăm. Domnul Farcas, eventual. Thank you. Um, o să încerc să fiu foarte succint. succint. Mi s-au pus patru întrebări. O să le răspund, dar nu în ordinea în care ele au fost puse. Ultima s-a referit la ce face EBA pentru a sprijini autoritățile naționale care con- conduc acele teste de stres pentru bănci. Știți bine că EBA face astfel de teste odată la 2 ani și metodologia și tot exercițiul uh, sunt accesibile tuturor autorităților. Poate fi consultat de oricine, orice autoritate care dorește să conducă acest test de stres bancar, dincolo de entitățile care li se supune acest test, pot să preia această metodologie, o putem transmite deci băncilor naționale ca să se inspire din ea. Apoi avem un ghid orientativ foarte complet care acoperă aceste teste în Europa și încurajăm uh, autoritățile să aplice acest ghid orientativ de îndrumări atunci când aplică propriile teste de stres sau de siguranță pentru bănci, apoi uh, potențialele riscuri legate de noile tehnologii financiare. Toate cele trei agenții sunt cuprinse în planul FinTech de acțiune cu două obiective. În primul rând să se identifice acele oportunități aduse de evoluțiile tehnologice din sectorul financiar care ar putea să sporească integrarea financiară în Europa și să ducă la o piață unică autentică, de pildă plata unică, uh, etc., sau în domeniul serviciilor și să vedem deci ce oportunități sunt pentru a folosi efectiv aceste Eh, noi tehnologii, bineînțeles că, pe de, o parte, pe de altă parte, apar și riscuri asociate inovării financiare, acele riscuri de tip cibernetic și pe lângă că coordonăm autoritățile competente care se apleacă asupra acestor eh, riscuri cibernetice, cyber risks, eh, știm că există o tematică mult mai amplă care se referă și la riscul sub, prudențial și alte lucruri. Apoi, uh, fondurile de pensii și politica de investiții. EIOPA nu supraveghează planurile de pensii individuale, ci supraveghează autoritatea națională competentă care se ocupă de fondurile de pensii, de supravegherea acestora, și le pun la dispoziție toate instrumentele care există pentru ca această supraveghere să aibă loc în mod coerent și consecvent, uh, deci pentru aceste fonduri de pensii. Uh, a investi pe piața bursieră nu este interzis ca atare, face, poate face parte din strategia de investiții a unui fond de pensie, însă trebuie să fie în anumite limite și să existe și așa diversificarea pentru că uh, cei care cotizează la acest fond de pensii să nu sufere. În sfârșit, o altă întrebare care mi s-a pus, ce face, uh, ce fac aceste agenții Uh, pentru a sprijini autoritățile naționale de profil uh, și a impune cele mai bune practici. Avem mai multe tipuri de instrumente, de la cele mai soft la altele mai hard, de pildă uh, îndrumări, peer reviews, evaluări ale activităților acestor autorități de supraveghere naționale, dar avem și uh, Uh, activități de mediare sau chiar de atenționare în cazul încălcării legislației comunitare de către aceste agenții uh, sau entități de supraveghere naționale. Noi încercăm uh, întotdeauna ca nivelul de supraveghere să fie peste tot unul bun în Europa. Bineînțeles că între sectoare există diferențe. În sectorul bancar avem un supervizor unic în alte părți, ESMA are competențe, pe când EIOPA este mai mult un interlocutor între partea europeană și planul național. Vă mulțumesc și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Domnul Juan Menendez Veldez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, acea distinție care se face între agenții și instituții. Da, noi nu suntem instituții europene, într-adevăr, dar când e vorba de politici, e nevoie de o aliniere a acestor uh, uh activități și spuneți că poate nu se știe ce facem noi, întrebați, întrebați pe cei de la Comisia de Ocupare ce facem noi, ei știu ce fac, ce facem noi și de la ei puteți afla uh, informații utile și poate după ce faceți exercițiu puteți să înțelegeți mai bine valoarea muncii noastre legate de competențe, de cooperarea cu țări terțe și așa mai departe. Dar cred că nu am înțeles foarte bine ce a întrebat domnul Depre până la urmă, că faptul că dacă cresc uh, sarcinile pentru agenția cum e Frontex, uh, înseamnă că trebuie să scadă atenția pentru mobilitatea internă a forței de muncă. Nu înseamnă că dacă avem priorități, uh, priorități alte politici nu mai au deloc prioritate. Cred că n-am înțeles bine accentul care s-a pus. Îmi pare rău. Eh, da, cred că n-am înțeles bine, spune domnul Mendez Valdez. Cât privește tocmai această mobil, mobilitate, s-a vorbit și despre autoritatea pentru muncă europeană, care de asta ar trebui să se ocupe și de asta se ocupă de fapt. Practic suntem complementari în activitățile noastre pentru că noi suntem mai mult pe partea de competențe cu CDFOP-ul, iar Autoritatea Europeană pentru Muncă mm, se ocupă mai mult de mobilitatea forței de muncă, dar ambele entități uh, nu fac decât să uh, facă ceva absolut lăudabil uh, pentru a propăși această politică a muncii pe plan european. Domnule Geri, mulțumesc! s-a pus întrebarea dacă agențiile își cunosc propriul mandat. Pot să spun că da, noi avem un regulament de înființare, fiecare dintre agenții are câte un regulament de înființare și cât privește clusterul JAI, el este bazat uh, pe politicile din domeniul JAI europene. Și dacă mă întrebați care este rolul Frontex, de asta dată este acela de a consolida granițele europene pentru ca ele să fie suficient de, de bune, astfel încât să permită mobilitatea uh, internă sau circulația internă în Uniunea Europeană. Uh, asta ar fi răspunsul meu. Nu cred că trebuie să avem o abordare statică față de bugetul uh, agențiilor, pentru că în anumite domenii constatăm că în funcție de mandatul nostru, de pildă, uh, trebuie să pregătim niște activități care să preîntâmpine niște crize. Dar dacă aceste crize au totuși loc, atunci Uniunea Europeană, în ansamblul ei, trebuie să reacționeze. Și atunci agențiile trebuie să fie suficient de flexibile pentru a putea să se adapteze și eventual să-și uh, sporească acțiunea sau să își uh, redesfășoare anumite forțe în funcție de prioritățile momentului. În ceea ce privește faptul că alocarea resurselor nu s-a împărțit sau nu a fost făcută în mod echitabil. Ce am zis noi cu această formulă? Există niște interdependențe între aceste agenții și s-a dovedit că dacă anumite agenții primesc mai multe resurse, cum ar fi Frontexul sau Europolul, în mod indirect, asta înseamnă că apar noi sarcini și noi activități de făcut pentru alte agenții. Exemplu, de pildă, dacă la hotspot-uri avem o masare de crăniceri, este foarte clar că trebuie să avem consolidarea uh, activităților în alte părți, de pildă pe partea de combatere a criminalității sau pentru a gestiona fluxul de azilanți, de refugiați. Domnule președinte, cred că am răspuns la toate întrebările și dacă îmi permiteți, mă opresc aici. Mulțumesc. Da, ne oprim aici, într-adevăr, și vă mulțumim foarte mult uh, tuturora pentru că ați făcut niște prezentări foarte clare și concise de asemenea. Raportorul nostru permanent nu va mai trage concluziile și vă las să vă întoarceți la treabă pentru că nu este simplu ceea ce faceți și știm bine că există tot felul de cerințe, unori uh, contrari, uh, contradictorii. Trebuie să existe flexibilitate, ne-ați spus, Uh, dar și dinamism. Asta o să ne preocupe și pe noi când ne vom pregăti următorul cadru financiar multianual. Mulțumim pentru angajamentul de care dați uh, dovadă și ne pare rău că poate timpul uh, ne-a presat, cam așa funcționăm. În sfârșit, mulțumim și la revedere! Trecem acum la partea cu voturile. Avem o întârziere mare îi rog pe colegi să scuze uh, această întârziere. Probabil că președinția n-a fost suficient de eficientă. Dezbaterile au fost foarte interesante azi de dimineață și am considerat că ar fi fost păcat să uh, nu îi lăsăm pe invitații noștri să se exprime pentru ca să ne ajute pe noi în lucrările noastre la Comisia Buget. Dragi colegi, vă rog frumos să introduceți uh, cartelele de vot în consolele dumneavoastră. O să facem un vot de încercare. Am deschis votul. Chacun a pu voter? Non, puisqu'il manque deux votes. N-a votat toată lumea pentru că se pare că lipsesc două voturi. Am închis votul. Paisprezece la trei am adoptat ceva. Maintenant de prononcer. Bun. Raportul domnului Gaier, în primul rând regulamentul, care modifică regulamentul care stabilește autoritățile de supraveghere și regulamentul privind piețele, piețele financiare. Amendement numero 37, qui est pour? Amendamentul 37, pentru? Vă rog, la 37, vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 1 pentru,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 Pardon tout en bloc, si tout le monde est d'accord. Ah, est-ce que vous êtes... Euh, Domnul președinte, doriți să votăm în bloc? Da? Nicio problemă? Foarte bine. Domnul Gaier, putem să votăm Tous les amendements, hein oui, oui, sur tous les amendements. Alors, je les mets tous en bloc. Qui est pour Supunem toate aceste voturi la uh, vot. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, întregul raport astfel modificat. Vot cu apel nominal, electronic. Am deschis votul. Tout le monde a voté dacă toată lumea a votat, vă rog, văd că lipsește un vot. Bun, acum e bine. Am închis votul. Se aprobă 21 la 2. Acum dau cuvântul domnului raportor Siegfried Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. Trebuie să votăm două transferuri de dimineață, în această dimineață, 17 și 18, 21 de milioane care să se transfere de la linia MFI la CFSP, uh, unde e nevoie de acești bani, e nevoie de transfer pentru că pe lângă banii pentru Georgia nu mai există alți bani preconizați eu propun următoarea alocare, 6 milioane care vor acoperi costurile pentru misiunea de consiliere în Irak. Am întrebat comisia de ce e nevoie de acești bani și mi s-a răspuns că, de fapt, doar două motive. În primul rând că acei 14 milioane erau prevăzuți numai între perioada 2016-2018 și deci lipseau la apel două luni, noiembrie și decembrie, plus uh, costuri suplimentare de securitate pentru misiunea noastră care sunt necesare. Iată de ce avem nevoie de acești 6 milioane. Au ei nevoie de 6 milioane. Apoi a doua compon- componentă, 5 milioane pentru o nouă inițiativă europeană care are loc în Yemen și banii vor fi folosiți pentru a sprijini mecanismul de verificare și inspecție din Djibouti pentru a verifica tranzitul de mărfuri dinspre Djibouti spre Yemen. Acestea sunt transferurile solicitate și am o întrebare tehnică pentru comisie, pentru că am transmis o întrebare în scris și în răspunsul dumneavoastră îmi spuneți că fondurile necesare ar fi 44,4 milioane dar de ce uh, se întâmplă cu acei 0,4 milioane și de ce aveți nevoie 5 milioane în plus în sfârșit? Eu zic să votăm pentru și 9 milioane se mai alocă activităților de neproliferare și dezarmare, de asemenea pentru a descuraja traficul de arme în America Latină și în uh, peninsula arabă Acestea sunt propunerile și aștept în continuare clarificarea acestor cifre de la Comisie. Al doilea transfer, 11,5 milioane de la asistență macrofinanciară la instrumentul pentru migrație, bani folosiți pentru Sahel și pentru un fond uh, fiduciar dedicat uh, copiilor din uh, Africa din cadrul uh, inițiativilor pentru populațiile strămutate. Vă mulțumesc! Si, nous allons donc consulter la commission. Da, o să întrebăm comisia ce se întâmplă cu acei 5 milioane pentru Yemen. Din partea comisiei, cine ne răspunde? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului Mureșan pentru că ne sprijină pentru ambele propuneri. Foarte pe scurt, la întrebările pe care ni le-a adresat, o să răspund așa de când am primit, uh, trimis propunerile de transfer, s-a făcut totuși oarește reevaluare a nevoilor misiunii noastre din Yemen, adică am scăzut nevoile de la 5 milioane la 4,44 de milioane acum. Cu toate acestea, vreau să cer comisiei dumneavoastră să uh, vadă dacă poate totuși adopta acest transfer ca atare, pentru că în previziunile pe iunie bugetare uh, s-ar putea să, uh, sau s-au semnalat deja niște probleme de finanțare pentru această regiune și aceste lipse s-ar putea să se accentueze în următoarele luni și s-ar putea de asemenea să ne gândim și la contextul misiunilor din Filipine și um, Africa Centrală, care uh, um, sau uh, care au apărut și poate că ce este în plus la misiunea pentru Yemen ar putea să fie uh, cheltuiți pentru cele două misiuni pe care le-am menționat, de aceea aș dori să-mi spuneți dacă se poate eventual să ne aprobați transferul cu 5 milioane. Da, în ce privește politica de apărare și securitate comună, trebuie să fim atenți pentru că mi-aduc aminte că uh, la un moment dat s-au uh, dat niște credite destul de mari, după care a trebuit să le întoarcem. Am o întrebare. Cu, legată de acele întârzieri ale statelor membre care nu prea se înghesuie să financeze fondul fiduciar pentru Africa. Care uh, ar fi aceste state membre care nu își respectă angajamentele? De la Comisie, vă rog, da, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. De fapt, uh, s-a ajuns la un calendar al plăților pentru fiecare contribuție a statelor membre pentru fondul fiduciar și de fapt nu există întârzieri actualmente în ce privește plățile datorate și vreau să spun că în această etapă 14% din contribuțiile totale la fondul fiduciar uh, african pentru toate acțiunile provin din statele membre sau din alte părți, de la alți donatori, nu de la bugetul UE. Dar ca să răspund pe scurt, nu există întârzieri în uh, acest sens. Doamna Grasla? Da, este <laughs> foarte, foarte clar. Vă mulțumesc! Ne-ați trimis niște răspunsuri foarte enigmatice la întrebările noastre, mai mult așa o, niște schițe, ceva schematic. Comisia cere statelor membre să plătească, Consiliul confirmă asta și totuși vreau să știu de care despre ce sume vorbim când vine vorba de întârzieri, adică ce state membre au întârziat cu câți bani la acest fond fiduciar. Pentru că e clar că există întârzieri de plată, există niște bani lipsă, Așa văd eu din documentele pe care ni le-ați trimis chiar dumneavoastră, deci vă rog să nu ne mai dați informații incoerente. Ar trebui ca odată pentru totdeauna să existe presiuni la nivelul Consiliului ca lucrurile să fie lămurite, domnul președinte. Da, știm bine că asta e problema cu fondurile fiduciare, nu avem mulți bani de la bugetul european, mai mult două copeici și uh, statele membre trebuie să intervină, dar nu prea o fac. Există o mare inerție da, se pare că statele membre sunt foarte bune când își au angajamente, dar când e vorba să pună mâna să plătească, nu prea o fac. Da, pare rău. Nu știu dacă am înțeles. Pentru că noi nu am spus în uh, răspunsul nostru un scris că statele membre întârzie. Dacă sunteți de acord, o să discut direct cu doamna Gresle pentru a spulbera nu, uh, nu e vorba numai de doamna Grasla, toată lumea e interesată uh, de această situație, toată lumea vrea să știe ce se întâmplă, ce state membre au întârziat să plătească la fondul fiduciar. În sfârșit, ne oprim aici și dacă raportorul general consideră că s-au dat suficiente date, putem să trecem la vot. Domnule președinte, da, doamna Greslă a pus o întrebare fundamentală și dacă comisia nu poate să ne dea un răspuns, e clar că nici noi nu putem să votăm și nici nu putem să amânăm votul pentru că atunci va fi ceva automat și atunci trebuie să hotărâm, uh, votăm pentru sau votăm împotrivă, pur și simplu. Iar comisia nu este capabilă să dea informații Parlamentului și colegii așa consideră, atunci transferul este respins, comisia trebuie să vină cu o nouă propunere și votul nostru să aibă loc mai târziu, la sfârșitul anului. Vot plus tard, ça veut dire au mois de septembre. Mai târziu înseamnă luna septembrie. Domnul Rel, domnule președinte, nu pot decât să repet. Conform informațiilor pe care le am, nu există întârzieri în plata contribuțiilor statelor membre. Nu sunt sigur de unde a apărut această informație. Încerc să o să încerc să revin în cursul zilei de astăzi cu o confirmare, dar eu nu am această informație că există întârzieri în plata din partea statelor membre. Madame Gressler, vous, vous avez Doamna Gressler, dumneavoastră ați avansat această ipoteză? Engleza mea nu este perfectă, dar pot să vă citesc din răspunsul comisiei. Aici scrie, contribuțiile au crescut substanțial în 2017 și Comisia a solicitat statelor membre să contribuie în continuare la acest uh, fond. De mai multe ori, Consiliul a confirmat acest, uh, acest apel în uh, luna iunie. Deci, dacă asta nu înseamnă că um, Uniunea contribuie în proporție de 86% uh, și statele membre doar 14%, nu știu uh, ce poate să însemne altceva. Da, în, actual, uh, în actuala conjunctură, 14% dintre contribuții provin din alte surse decât bugetul Uniunii sau EDF. Pentru aceste 4, 14%, există contribuții din partea statelor membre și nu avem niciun fel de întârziere. Acestea fiind spuse, de mai multe ori Comisia a uh, spus clar că avem uh, o lacună de finanțare pentru uh, Africa, pentru Africa subsahariană și pentru Africa de Nord. Asta s-a discutat de asemenea la Consiliu pe larg în cadrul uh, a celei de-a uh, doua tranșe pentru facilitatea refugiaților din Turcia și s-a convenit ca pentru a închide această lacună pentru Africa, Africa subsahariană să se uh, aloce din partea statelor membre 500 de milioane suplimentare. Aici uh, așteptăm încă să se completeze suma din partea anumitor state membre. Dacă uh, la asta vă referați, dar este vorba de un angajament recent și sper că e acum clar și îmi cer scuze pentru orice confuzie creată. Ich, Entschuldigung, dass ich also ich verstehe ja die Informationen nicht. Mă iertați că revin uh, la atac aici, dar acum nu mai înțeleg eu. de 602 milioane, din care avem 27 numai. 27 deja uh, existenți pentru a pune pe roate operațiunile. Eu, pe baza celor spuse de dumneavoastră, nu pot uh, să-mi dau acordul. Am impresia că ceva se uh, petrece și asta în detrimentul chiar a beneficiarilor acestor fonduri. Uh, am putea oare să facem o excepție și să creăm uh, o nișă pentru un vot după amiază ca să verificăm aceste informații și dacă nu are nimic, uh, nimeni nimic împotrivă, punem deoparte acest uh, virament, numărul 17 și tre- nu, e vorba de e invers. Acum votăm uh, prin vot electronic regulamentul 17. Votul este deschis la 17 de repet. Turma de monde a A votat toată lumea. Se pare că nu. Ne lipsesc două voturi. D'accord. Le scrutin est clos. Votul e închis se aprobă cu 18 voturi la 2. Iar um, regulamentul 18 va face obiectul votului după amiază. La ce oră propuneți să facem asta? La sfârșitul uh, întâlnirii de după amiază ca să avem totul clar? Între 17 și 17.30 17.30 D'accord, monsieur le rapporteur général D'accord, acord, domnule raportor general? Bun. Acum își va cuvântul domnului Ashford pentru celelalte secțiuni, în legătură cu alte alte viramente. Mulțumesc, domnule președinte. Două transferuri, ambele de la Curtea Europeană de Justiție. În primul rând, o solicitare pentru 111 milioane pentru a plăti pentru uh, centrul uh, pentru copii finanțat de Comisie. Este vorba de o linie de uh, remunerare pentru uh, și pe de altă parte de o linie de remunerare pentru un judecător încă numit la curte, apoi pentru personalul auxiliar care se ocupă de, de uh, peste vară de deciziile nepublicate ale instanței. Aici nu există precedent legislativ, codeciziile nu sunt publicate, dar uh, se pregătesc uh, rezumatele deciziilor judecătorești și aceste plăți se vor face din economiile făcute uh, în procesele de achiziții, de uh, licitații publice și nu avem nicio problemă cu vreunul din aceste transferuri. Bun, dacă nu este nicio obiecție, considerăm aceste transferuri adoptate. Politica imobiliară, doamna Olmaier. Mulțumesc. Începem cu clădirea EBA, Autoritatea Bancară Europeană la Paris. Acum sediul este la Londra și decizia Uh, mutării a fost luată în favoarea Parisului, dar este greu de găsit un sediu convenabil la Paris. Și aș vrea să întreb uh, comisia, să cer comisie informații cu privire la această situație. Poate că nu acum, poate pentru septembrie, dar trebuie să știm ce presupune această mutare sau sprijinul pentru început, fiindcă clădirea despre care vorbim uh, a fost închiriată până în 2020. Există și o clauză de reziliere care expiră în 2020. Dacă nu plătim până atunci, uh, plătim uh, penalități superioară chiriei pe care o plătim acum. Acum, clădirea de la Londra are o suprafață de 4500 de metri, clădirea de la Paris uh, are o suprafață de 6370 de metri și s-au cheltuit 3,7 uh, milioane pe an până acum pentru noua clădire vom avea o suprafață mai mare și o clădire și o chirie inferioară de doar 3 milioane. Deci cheltuielile o să scadă pentru că se reduce costul chiriei și în plus guvernul francez donează un milion și jumătate pentru a acoperi costurile de echipare a clădirii. Deci uh, se reduc și costurile de echipare, suntem presați de timp. Deci concluzia este că avem o clădire mai bună decât cea de la Londra, care corespunde scopului vizat și vă recomand să uh, votăm pentru, mai ales că guvernul francez a făcut un mare efort pentru a susține această mișcare. Mulțumim pentru acest uh, aviz și dacă nu cere nimeni cuvântul, trecem la votul electronic imediat. Deschidem votul. Cel mai repede. A votat toată lumea? Mai rămâne un vot, lipsește un vot. Votul e închis. Se aprobă cu 19 voturi la 1. Washington acum. și la Washington pot fi foarte concisă. Avem deja o clădire de 11 etaje în care ne aflăm și dorim să cumpărăm ceea ce am uh, închiriat până acum. Suprafața totală a clădirii este de 12.890 de metri pătrați dintre care peste 5.000 adăpostesc trei agenții, inclusiv Europolul, care uh, sunt deja acolo, iar restul uh, sunt uh, ambasade, ambasade și ONG-uri. Prețul de achiziție. Nu, Uh, scuze, am uh, confundat metrii pătrați cu uh, milioanele de euro. Kaufnebenkosten betragen 2,2 Millionen. Das sind jeweils Anwalts. Deci, cu tot cu avocați, intermediari, notari și alte taxe, plus reamenajarea pentru securitate încă 2 milioane, mobilare, 1.400.000 costul de renovare pentru următorii 20 de ani, 12 milioane și jumătate costul de administrare și chirie, 1 milion 850 uh, diverse venituri uh, pe, din colocație, aproximativ 7 milioane, ținând cont de aceste venituri ajungem la 3 1,35 milioane pentru aproximativ, de 5, aproximativ 5.000 de metri pătrați. Deci, iată, o, un preț foarte bun pe metru pătrat și cred că negocierea a fost uh, desfășurată în condiții foarte rezonabile. Domnul Depre, mă scuzați, am o întrebare fiindcă interpreții au avut probleme în uh, înțelegerea sumei globale de achiziție, pentru că ați spus că ați încurcat metri pătrați cu milioanele de dolari. Uh, deci care este prețul total de achiziție? Also Gesamtkaufpreis, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mir nochmal rück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 Das sind, nein, nur pas 180. Das sind 98 plus 13. Oui, mais oder? le coût total, je demande. Die Zahlen sind alle ein bisschen Weil 98 plus 13 ergibt nicht 102. Also Il y a une partie qui est payée par, un, en location. Am întrebat care este prețul total. Nu, era o eroare Deci 90 și, da, ajungem la 112, 112 milioane, 967 de mii. E vorba de euro, nu dolari. Mă iertați, dar pe, pe 20 de ani mi s-a părut că costă mai mult. Deci avem o 98 și în plus uh, vreo 13 deja plătite cu dobândă de 3%. Deci lipsea o cifră de 1 de aici, e vorba de 112 milioane. Și, domnule Duchen, pentru că tot sunteți aici, mulțumesc, domnule președinte, ca să clarific. Prețul de achiziție este în dolari. E și este în jur de 104 milioane de dolari. Sigur, pentru claritate și pentru informarea autorității bugetare, am convertit această tranzacție în euro la rata cea mai recentă de schimb. Sigur că dacă împrumutăm această sumă, costul este mai mare, o să împrumutăm totuși mai puțin de 104 milioane de dolari, iar situația pe care v-am prezentat-o arată o simulare cu dobânzile și ratele de schimb cele mai recente. Și de aici diferența de suma dintre prețul de cumpărare, prețul proiectat pentru 20 de ani și um, costul total al acestei noi locații. Da, ce am citit eu aici la mine scrie euro. Cu o rată de schimb de 0,8. Bun, concluzion. În concluzie, este o operațiune validă la care nu mai trebuie să revenim. Dumneavoastră dați aviz uh, pozitiv, uh, doamna Holmeier. Bun, nu mai sunt întrebări, trecem la vot, vot electronic, votul este deschis. Scrutin Votul este închis. Aprobat cu 19 voturi la 2. Și acum... Es gibt eine Gebäudeanfrage vom External Action Service. Doamna Hochmann, e vorba de o clădire pentru serviciul de acțiune externă la uh, adresa Beliar 100. Serviciul de acțiune externă vrea să treacă de la o chirie pe 3 ani la o chirie pe 6 ani. Uh, raportorii, raportorii din umbră nu erau convinși în totalitate. Joi seara la Strasburg am primit aceste informații, deci uh, nu am avut timp să discutăm, uh, dar deși nu avem în principiu nimic împotrivă, informația este foarte proaspătă, nu am apucat să studiem problema, de aceea am luat decizia în septembrie. Și v-aș întreba acum de ce prima dată s-a făcut contractul pe 3 ani și nu direct pe 6. Vă rog rapid că avem încă un dosar mare. Vreau să spun că de la depunerea acestui dosar era vorba de o um, perioadă totală de 9 ani deci suntem la același preț, la același uh, nivel al chirie, dar e vorba de costuri de amenajare interioară care au uh, uh, crescut între timp. Bun, atunci putem, putem să amânăm acest dosar până în septembrie. Trecem atunci la Paris. Nu, și Parisul putem să-l facem în septembrie. Foarte bine, spune domnul președinte. Atunci trecem la studiul comand- comandat uh, Centrului de Cercetare a Parlamentului în legătură cu punerea în aplicare a uh, Fondului Structural și de Investiții. Și o să-i dau cuvântul domnului John uh, Butler, de la Universitatea din Glasgow, care a uh, fost invitat să prezinte acest uh, studiu astăzi. Îi dau deci cuvântul domnului Martin Ferry și domnului Fabian Gal, care sunt aici pentru a ne prezenta acest studiu. Domnul Ferry, da, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua! În primul rând, scuze din partea profesorului Buckler pentru că n-a putut veni, dar sunt aici împreună cu colegul Fabian Gal. Prezentarea este bazată pe uh, baza documentației oferite de Centrul de Cercetare al Parlamentului în legătură cu uh, capacitățile financiare și starea sta, uh, de implementare a Fondului uh, Structural și de Investiții până astăzi și cu o proiecție până în 2020. Încercăm astfel să uh, alimentăm dezbaterile privind cadrul financiar multianual uh, până în, uh, uh după 2020. Uh, o să împart acest studiu cu Fabian. Eu o să vorbesc uh, în introducere despre uh, implementarea politicilor de coeziune la nivelul statelor membre, la nivel de programe și apoi o să analizăm câteva chestiuni pentru a explica rezultatele ținând cont de factori externi și de contextul socioeconomic în care se implementează aceste politici economice, iar Fabian se va ocupa de anumite strategii care pot fi utilizate pentru a combate niște probleme în punerea în aplicare. Și va vorbi și despre recomandări. Ca introducere, cred că această analiză este necesară din două motive. Unul de natură practică, pe care tocmai am trecut de în a doua fază de implementare și e normal să ne uităm înapoi să vedem cum s-au implementat aceste Uh, lucruri și care este rata de absolvție, astfel încât spre sfârșitul perioadei a doua să putem prinde presiunea asupra autorităților pentru o mai bună implementare. În al doilea rând, analiza acestei puneri în aplicare este uh, foarte importantă pentru factorii de decizie politică la nivel național și european și pentru analiza Comisiei a cadrului financiar multianual la jumătatea mandatului. Să trebuie să vedem care sunt problemele de implementare în anumite state membre și pentru a ajuta statele membre să pregătească noile poziții în a doua parte a acestui interval. Ne bazăm pe analiza datelor și uh, pe uh, revizuirea uh, informațiilor publice existente și am cules uh, aceste informații din partea a număr, număr de deci 15 state membre din Uniunea Europeană. Aici vedeți o imagine de ansamblu a plăților și angajamentelor de plată. Nu știu dacă e foarte clar, dar uh, primul grafic se referă la plăți. Aici uh, linia albastră se referă la uh, performanța 2000, uh, pe perioada 2007-2013, iar uh, linia roșie la perioada actuală. Prin comparație puteți vedea că rata performanței plăților este mai scăzută decât în perioada anterioară. Deci avem o diferență procentuală și în alocări, dar și în plăți. Încă acest lucru se datorează faptului că unele programe sunt în curs de negociere, se, încă se desemnează autorități competente în unele state membre și, în plus, unele, în unele state membre um, se suprapune închiderea unor programe operaționale cu deschiderea altora noi rata de absorpție, ritmul absorpției este însă similar. În, a doua, în al doilea grafic vedeți uh, angajamentele de plată și se pare că deja uh, situația actuală depășește ceea ce s-a întâmplat în perioada anterioară de programare. Pentru a evalua plățile în fiecare dintre statele membre, trebuie să analizăm informații din acest tabel care arată că rata de plată pentru fiecare stat membru la sfârșitul lui 2017 um, este oarecum uh, similară față de perioada 2007-2013. În, între țările cele mai, uh, uh, care absorb cel mai rapid uh, fondurile europene se numește Olanda pe primul loc, iar uh, la celălalt capăt al spectrului avem cu absorpție între 3 și 6% câteva state membre. Și aici, legătură cu uh, rata plăților uh, pe programe operaționale și pe state membre în perioada actuală de uh, programare, este important să ne uităm și la explicațiile pentru variațiile existente în uh, rata de plată. Există state membre cu uh, programe operaționale mai puține sau cu aranjamente centralizate. Și aici, în tabel, vedeți câțiva factori uh, pe care i-am luat în considerare în cursul analizei. Există un uh, context uh, extern și, pe de altă parte, există și factori ce țin de contextul punerii în aplicare a fondului structural și de investiții. De exemplu, autoritățile au ținut să păstreze uh, ritmul și uh, ritmul și volumul uh, investițiilor, chiar dacă anumite contexte internaționale s-au schimbat și au uh, putut în unele cazuri să ducă la întârzierea punerii în aplicare. În anumite state membre a scăzut disponibilitatea fondurilor publice care vin în susținerea fondurilor de coeziune și asta iarăși a pus uh, piedici punerii în aplicare. Pe lângă asta, este important să ținem cont că în ultima decadă s-a acordat mai multă atenție guvernanței ca factor determinant uh, pentru punerea în aplicare a proiectelor și asta e valabil pentru aranjamentele generale din statele membre care țin de contabilitate, uh, responsabilitate. Apoi, sigur, există tradiționalul uh, vezi uh, o diferență între uh, țările occidentale și cele din Europa Centrală și de Est. Între cele occidentale, sigur, uh, cele mai performante sunt cele din Europa Nordică. Și în statele membre cu uh, nivele mai scăzute de uh, guvernanță, există și cele mai mari uh, diferențe între capacitățile de punere în aplicare de care dispun. Acest lucru este și de evaluarea exposta Comisiei din 2017, care a notat uh, limitări în capacitățile unor state membre datorate uneori lipsei de experiență sau a organizării instituționale defectuoase. Însă, asistăm acum la o creștere, a, la o îmbunătățire a nivelului de uh, punere în aplicare datorită creșterii nivelului de experiență și creșterii capacităților acolo unde acestea erau scăzute. Pe de altă parte au avut loc uh, reforme la nivel intern ale instituțiilor și cheia rămâne ca implementarea politicilor de coeziune să meargă mână în mână cu îmbunătățirea uh, mediului investițional la nivel național. Uh, reformele interne însă, în anumite cazuri, pot duce la uh, efecte negative pe termen scurt în punerea în aplicare a programelor de, uh, europene. Mai sunt și regulile sectoriale, care uneori uh, au efecte negative asupra implementării. Mai sunt uh, regulile ce țin de achiziție publice și uh, a regulilor ce țin de ajutoarele de stat, care sunt greu de interpretat și de pus în aplicare în contextul anumitor state membre. Consecințele ce rezultă Uh, de aici uh, constau în întreruperea plăților și în unele cazuri statele membre au venit cu cerințe suplimentare, cu uh, suprareglementare. În acest fel crescând nivelul de uh, complexitate și descurajând beneficiarii uneori din lipsa de capacitate de a uh, respecta regulile și dispozițiile legale. Asta a dus la o afectare a cererii de finanțare. Și acum o să-i dau cuvântul lui Fabian pentru restul prezentării. Okay, thank you very much. So after we have... Mulțumesc. După ce am auzit câte, câte ceva despre factorii externi, haideți să ne uităm acum la contextul politicii de coeziune pentru că nu putem uh, să dăm vina doar pe alții pentru întârzierile care au apărut și în legătură cu uh, uh, întârzieri, uh, trebuie să recunoaștem că pachetul legislativ a fost adoptat uh, doar cu câteva zile înainte ca programele operaționale să fie lansate și deci uh, implementarea ar fi trebuit să intervină deja. Ceea ce a dus la întârzieri uh, acumulate în timp, dar dacă ne uităm la conținutul uh, legislației respective, ne dăm seama că au intervenit tot felul de factori care pot să uh, întârzie implementarea. Putem spune că e vorba de numărul uh, total de cerințe și de, nu de un set unic de reguli care au intervenit. Și sigur că procedurile de desemnare sunt cele care au generat cele mai multe întârzieri. Pe partea de conținut, uh, ne-am dorit să, se acce- să, să existe un accent pus pe uh, auditare și pe uh, acordurile de monitorizare. Uh, punerea în aplicare este limitată și trebuie să recunoaștem că personalul care este implicat în respectarea procedurilor nu mai este disponibil în același timp uh, pentru a selecționa proiectele sau pentru a organiza evenimente în care să informeze pe uh, potențialii beneficiari în legătură cu oportunitățile de finanțare. O altă cauză de întârzieri o reprezintă obligațiile legate de până uh, punerea în aplicare a unor instrumente specifice, de exemplu instrumentele financiare, apoi uh, programele Interreg de cooperare teritorială sau Uh, programul de și alte instrumente care necesită proiecte îndelungate și o pregătire temeinică. E ca și când noi facem planul pentru 3 ani și apoi uh, când uh, intervine implementarea, ea trebuie să se facă în 2 ani. Deci apar și discrepanțe. Dar de-a lungul anilor ne-am dat seama că aceste instrumente încep să fie mai eficiente și uh, să fie implementate mai repede. În ce privește tot, implementarea, există și alte motive care uh, explică întârzierile. De exemplu, tipul fondului respectiv. În funcție de tipul fondului uh, se desemnează Direcția Generală de la Comisie, dar și uh, sfera de aplicare și tipul de proiect dar la nivel agregat, uh, tipul de fond nu explică uh, implementarea. După cum vedeți aici pe slide, rata de plată pentru fondurile individuale uh, e la niveluri similare. La fel, clasificarea regională în politica de coeziune, aici vorbim de regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni mai dezvoltate și regiuni de tranziție, uh, pot genera întârzieri pentru că Uh, contextul uh, economic poate să difere, dar la nivel uh, agregat nu putem să confirmăm aceste întârzieri. Ne pare rău, interpretarea se oprește aici. When we look at the thematic objectives, there's significant difference in the payment rates between the various, the, the 11 thematic objectives. Thematic objective 3 on SMEs and thematic objective 8 on employment